Good morning, everyone. I invite you to start the working day in our committee. Bună ziua tuturor! Haideți să începem uh, ziua noastră de muncă. Sper că toată lumea este pregătită și bine dispusă. Dacă nu aveți obiecții, proiectul de ordine de zi pentru astăzi se adoptă. Avem interpretare în 21 de limbi, ca de obicei, dosarul este disponibil electronic și reuniunea este transmisă prin web streaming. Am transmis electronic recomandările coordonatorilor. Dacă nu sunt obiecții, le putem considera aprobate. Apoi, sunt disponibile procesele verbale, este disponibil procesul verbal al reuniunii din 20-21 martie. Dacă nu aveți obiecții, procesul verbal se consideră aprobat. Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi este o informare cu privire la negocierile interinstituționale în curs. Aveți o problemă legată de interpretare? Sau nu aveți? Work. Ce limbă? French. Franceză. We will try to fix that. Acum funcționează? I hope uh, technical people Ça marche maintenant. Da, Se pare că acum funcționează. Avem uh, trilogul privind pachetul privind economia circulară. Am avut primul trilog pe acest pachet. Împreună cu Comisia și Consiliul am avut un schimb de opinii în legătură cu cele mai importante chestiuni politice în joc. Discuțiile s-au bazat pe poziția Parlamentului din 17 martie și pe mandatul Coreper din 18 martie. 18 mai, care acopera și amendamentele Parlamentului. Există diferențe între Consiliu și Parlament pe temele critice ale dosarului. Este vorba de uh, obiectivele de reciclare și uh, halde și derogarea de la atingerea obiectivelor, abordarea metodei de calcul și uh, risipa de alimente. În ciuda diferențelor, discuțiile au fost desfășurate într-o atmosferă constructivă S-a stabilit să se delege derogări de la sfera de aplicare a directivei, ierarhia deșeurilor, deșeurile alimentare, produsele secundare și produsele de uh, final de ciclu al deșeurilor. Următorul trilog neoficial va avea loc pe 26 iunie. Dacă aveți comentarii, nu. Atunci trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul doamnei Gudeland referitor la eficiența energetică. Și îi dau cuvântul doamnei raportor, doamna Guteland. Thank you, Chair, and uh, thank you, colleague. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, dragi colegi, cel puțin uh, celor prezenți în această dimineață. Mă bucur să pot uh, prezenta avizul meu referitor la eficiența energetică. Eu cred că aceasta este calea către viitor, o mai bună utilizare a resurselor, soluții mai inteligente pentru piețele noastre. Astfel, Europa va avea uh, instrumentele necesare pentru o societate uh, mai inclusivă. Mecanismul este în vigoare din 2012, dar din motive legate de piață nu maximizăm eficiența energetică. Prin această revizuire avem șansa să ameliorăm textul în mod semnificativ, iar Europa trebuie să profite de această uh, șansă pentru a ameliora acest uh, obiectiv. Prin eficiența energetică ne vom păstra rolul de lider către o societate bazată pe eficiența resurselor. Prin sporirea eficienței energetice putem să mărim uh, numărul de locuri de muncă cu uh, mii, sute de mii și chiar milioane, stimulând întreprinderile să investească în noi tehnologii și în inovație. Consumul a uh, a scăzut din 2010, iar PIB-ul în Europa a crescut, deci decuplarea se produce deja. E clar că măsurile de eficiență energetică contribuie activ la creșterea economică. În acest raport prezentăm și uh, un model menit să stimuleze ocuparea printr-o finanțare adecvată, prin investiții adecvate, modelele ne arată că este posibilă o creștere semnificativă a ocupării. În funcție de cât de ambițioși vom fi, putem crea între 400 de mii până la aproape 5 milioane de locuri de muncă. Un obiectiv ridicat de eficiență energetică va crea beneficii și pentru sănătatea cetățenilor europeni, Multe mii de vieți pot fi salvate în fiecare an dacă se va reduce poluarea aerului. Avem posibilitatea să ameliorăm situația a milioane de persoane care suferă de sărăcie energetică și să ne asigurăm că, um, că ne concentrăm pe combaterea sărăciei. O utilizare eficientă a energiei presupune și facturi mai scăzute pentru gospodării. Sporirea obiectivelor de eficiență energetică prevede și sau presupune și eliminarea poluării și de asemenea reducerea dependenței de energie a Europei. Dacă se vor aplica aceste măsuri, se va reduce semnificativ dependența de energie și în perioada 2021-2030 se vor economisi 288 de milioane de euro pentru că s-ar economisi um, Um, sursele de energie fosilă. Din toate aceste motive, propunem un obiectiv obligatoriu de 40% de, până în 2030. Analiza de impact a Comisiei arată că obiectivul de 40% este cel mai rentabil din perspectiva pe termen lung. Se pot face mai multe și la nivel național, de aceea raportul introduce obiective naționale obligatorii și încearcă să acopere lacunele prin articolul 7. Astfel se va maximiza potențialul de ameliorare la nivel național și se va spori previzibilitatea și uh, securitatea investițiilor care astăzi lipsește. În plus, raportul propune ca obligațiile de a renova clădirile publice, menționate la articolul 5, să fie extinse pentru a acoperi uh, toate organismele publice. Clădirile au un potențial deosebit de mare pentru uh, creșterea viitoare a eficienței energetice și trebuie să profităm în cea mai mare măsură posibilă de aceste resurse. Toate aceste condiții au fost afirmate și adoptate de Parlamentul European în repetate rânduri și ultima dată acum un an. De atunci avem și acordul de la Paris care a sporit uh, exigențele Uniunii Europene în ceea ce privește creșterea eforturilor. Noi, ca Parlament, nu putem să um, ne stabilim o poziție și apoi să dăm înapoi când vine vorba de legislație. În cele din urmă, în legătură cu contoarele inteligente menționate în propunerea Comisiei, toate contoarele inteligente au uh, un bun potențial iar utilizarea lor trebuie să se facă atunci când este rentabilă și proporțională, ca să nu uh, uh, fie în detrimentul altor soluții mai eficiente. Situația blocurilor de apartamente este una specială, cele care sunt uh, aprovizionate cu apă și energie termică dintr-o sursă unică. În cazul lor, modificarea infrastructurii ar costa foarte mult. Chiar s-ar putea ajunge la noi tipuri de sărăcie energetică uh, dacă um, locatarii și-ar uh, reduce temperatura sub standard ca să plătească mai puțin. Familiile nu trebuie să moară de frig numai pentru că um, uh, vor să facă economii la factură. Trebuie să existe alte soluții pentru acest tip de clădiri și deci Trebuie să ne asigurăm că se aleg cele mai bune soluții pentru uh, blocurile de apartamente. Colaborăm cu colegii de la ITRE și cred că Parlamentul va avea de câștigat dacă poziția Elvi va fi una solidă în uh, perioada care ne așteaptă. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu colegii mei și cu colegii de la celelalte grupuri politice pentru a realiza acest obiectiv. Termenul de depunere de amendamente e 14 iunie. Mulțumesc. Thank you very much, Madam Goodenand. Mulțumesc, doamnă Uteland. Atât de multe vești bune, cred că trebuie să vă grăbiți cu acest raport, pentru că este în beneficiul tuturor. Domnul Bellet. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportoarei. Aș dori să mă refer la Trump, dragi colegi. Trump se retrage din acordul de la Paris este o acțiune deplorabilă, tristă și stupidă, dar um, nu schimbă nimic în ceea ce privește continuarea noastră pe această cale către o mai mare eficiență energetică. Suntem convinși că trebuie să ne concentrăm eforturile asupra sectoarelor care au cel mai mare potențial, în special clădirile. Și permiteți-mi să spun, în calitate de raportor din umbră, Uh, pentru ITS, uh, că aș vrea să fac o propunere legată și de ITS. Trebuie ca aceste obiective să rămână în afara ITS-ului. Discuțiile pe ITS continuă, îl consolidăm și cred că trebuie să fie intenția noastră să um, presăm statele membre în, uh, înspre exploatarea potențialului din alte sectoare. Aici vorbim despre uh, clădiri, dar sunt și altele. În ceea ce privește obiectivele obligatorii, ITRE, am vorbit și la ITRE, raportorul principal, domnul Ghirec, care este din grupul tău politic, propune un obiectiv între 30 și 40%. Ar trebui să ne gândim la această propunere Poate că are șanse mai mari pentru o majoritate la plenară, nu știm. Poate că trebuie să ne gândim la o propunere de compromis. Și uh, trebuie să presupunem și că aceste obiective nu vor fi obligatorii la nivel național, este posibil. Știm că sunt multe preocupări despre atingerea obiectivului general UE și trebuie să fim convinși că Uniunea va putea să atingă acest obiectiv cu condiția ca Comisia să-și continue eforturile de a dezvolta mecanisme și instrumente adecvate ca să mm, se poată atinge aceste obiective. Și mă refer mai ales la măsurile din sectorul transporturilor. Deci, cu aceste condiții, credem că ar trebui să fie posibil să atingem aceste obiective obligatorii la nivelul Uniunii Europene. În ceea ce privește IMM-urile, Raportoarea s-a referit la importanța um, energiei pentru IMM-uri. Ele trebuie stimulate să-și uh, amelioreze uh, potențialul energetic și suntem uh, convinși că statele membre trebuie să plaseze IMM-urile în centrul uh, mecanismelor. Să fie obligatoriu, nu știu, să fie stimulate aceste măsuri cu orice preț, da, suntem de acord Credem că acest mecanism trebuie uh, promovat cât mai mult. Și acum, în încheiere, doamnă președinte, doamnă raportor, vreau să mă refer la sugestia raportoarei referitoare la articolul 5 uh, legat de sfera de aplicare. Nu este ce a propus Comisia, dar noi suntem de acord cu raportoarea că ar trebui să abordăm articolul 5 și să profităm de ocazie ca să extindem sfera articolului 5 la toate elementele publice, nu doar la clădirile administrațiilor publice. Deci sper ca și această propunere să fie susținută. Acestea sunt principalele noastre poziții. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Belet. Doamna Vișnievska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, doamnă raportor, mulțumesc în primul rând pentru acest proiect de aviz și pentru toate consultările și reuniunile cu raportorii din umbră. Desigur, suntem de acord cu ce ați spus, mai ales în ceea ce privește articolul 9.1. Trebuie să folosim noile metode pentru clădiri, și ar trebui să ne adaptăm la fiecare situație. Trebuie să vedem ce este posibil pe plan tehnic, ce este rentabil pe plan economic. O clipă, spune președinta. Ok, puteți continua. Mulțumesc raportoarei pentru munca depusă, pentru reuniunile pe care le-a organizat. Sunt perfect de acord cu ce a spus în legătură cu articolul 9a Cred că utilizarea unor noi metode în clădiri este un lucru bun, însă va trebui să ne adaptăm de fiecare dată la situație, să facem ceea ce este posibil pe plan tehnic și rentabil pe plan economic. E nevoie de o proporționalitate în ceea ce privește economiile făcute. Trebuie să ținem uh, cont și de uh, diversitatea situațiilor în funcție de uh, situarea geografică a uh, clădirilor, de anul în care au fost construite. Abordarea comisiei trebuie să fie echilibrată și adaptată la condițiile reale din teren. Aștept cu nerăbdare reacțiile comisiei în uh, ceea ce privește articolul 5, care nu prevedea o clauză de revizuire. Și acum am să trec la punctele cu care nu sunt de acord. Ați vorbit de eficiență energetică în proporție de 40% și spuneți că doriți ca acest obiectiv să fie obligatoriu în Uniunea Europeană și vreți obiective obligatorii și pentru fiecare țară. Desigur că acest lucru corespunde cu pozițiile din trecut ale Parlamentului European, nu e nicio surpriză pentru mine, însă nu sunt de acord. Eficacitatea energetică este o metodă foarte bună de reducere a emisiilor, sunt de acord. Și este și o modalitate de a depinde mai puțin de anumiți furnizori, însă trebuie să ținem cont și de obligațiile existente, de constrângerile tehnologice și politice. Pe plan politic, în primul rând, avem poziția statelor membre, care la Consiliu s-au arătat uh, dispuse să respecte obiectivele din tratat. Iar uh, comisia merge dincolo de acest mandat. Știu că există o dezbatere foarte aprinsă pe această temă la Consiliu. Sunt uh, ambiții foarte mari și în același timp uh, ne îndreptăm către un conflict și nu cred că vom câștiga în confruntarea cu statele membre. Poziția statelor ține cont de uh, chestiunile tehnologice ce se poate face are limite și limitele variază de la un sector la altul și trebuie să se țină cont și de asta. Din acest motiv, nu pot să fiu de acord cu obiective atât de stricte. Nu sunt de acord nici cu amendamentul 21. Continuitatea este foarte importantă, însă la articolul 7 se prevăd restricții în ceea ce privește aplicarea flexibilității. Deci eu nu înțeleg ce temere aveți aici. Am uh, de asemenea rezerve legate de propunerea comisiei și de propunerea dumneavoastră privind um, luarea în calcul a sărăciei energetice. Abordarea comisiei asupra acestei probleme influențează direct statele membre ca să nu mai pomenim faptul că nu există o singură metodă ca să se uh, măsoare amploarea acestei probleme. Mă tem că vom impune statelor să investească în eficacitatea energetică, în economiile de energie și deci mă tem că se vor face investiții inutile sau că toate investițiile vor fi bazate pe cei afectați de sărăcie energetică în detrimentul celorlalți și riscăm să crească prețul la energie. Mulțumesc! Mulțumesc! Thank you, Chair, and... Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportoarei pentru proiectul de raport și pentru excelenta cooperare în cursul pregătirii acestui aviz. Noi, verzii, susținem în general acest proiect de aviz, în special în ceea ce privește anumite chestiuni specifice, inclusiv uh, nivelul de ambiție. Este, cred că 40% este ținta deja agreată de Parlamentul European, nu este nimic nou, trebuie să o repetăm. Și, în fine, cred că este realizabilă. Nu este doar așa un uh, vis, ci chiar un obiectiv realizabil nu doar din punct de vedere tehnic, ci și cu respectarea condițiilor de piață. Iar ținta mai ridicată permite mai multe economisiri de energie, ceea ce se traduce și în facturi mai mici pentru energie. De asemenea, susținem și obiectivele naționale obligatorii pentru că considerăm că obiectivul nu este doar acela de a realiza obiectivul general uh, al UE, ci și uh, la nivelul statelor membre. Și de asemenea, cred că investițiile în eficiența energetică pot contribui la competitivitatea economiilor uh, europene și ale statelor membre și dacă Există diferențe între statele membre, unele care se departajează ușor prin investiții în eficiență energetică, altele uh, rămânând în urmă. Până la urmă vom avea un decalaj de competitivitate pe termen lung, ceea ce ar fi dăunător, în special pentru statele membre din Est. De aceea nu le înțeleg aceste state care se opun acestor obiective naționale obligatorii, pentru că este în interesul lor de a face tot ce le stă în putință pentru a realiza aceste obiective mai ridicate și a investi și în eficiență energetică. De asemenea, suntem de acord și cu închiderea lacunelor la articolul 7 prin includerea sectorului transporturilor în regulament și ne opunem exceptărilor de la articolul 7 Plafonul de 25% care este propus de către raportoare este minimul, dar cred că ar trebui să eliminăm aceste excepții. Și de asemenea susținem și observațiile legate de sărăcia energetică. Eu cred că în ceea ce privește sărăcia energetică, statele membre s-ar putea baza pe fonduri europene pentru a aborda această problemă. Așa ar trebui să folosească fondurile europene pentru a subvenționa acele grupuri sociale cu venituri scăzute care au nevoie și se pot baza pe susținerea europeană și cooperarea europeană în acest sens pentru a nu fi lăsate singure de UE. Am dorit să mai adăugăm câteva puncte la raport, însă Considerăm că Uniunea Europeană ar trebui să continue actualul sistem și să se bazeze și pe măsuri naționale cumulative, deci reconcilierea punctului de plecare. De asemenea, vrem să includem și o perspectivă pe termen lung, acordul de la Paris și obiectivul pentru 2050 de decarbonizare și, de asemenea, Consider că elementul cheie pentru eficiența energetică este finanțarea, de unde provin banii pentru investițiile în eficiență energetică și cum sunt cheltuiți. Două chestiuni aici. Mobilizarea fondurilor private, <clears throat> investițiile în eficiență energetică uh, se uh, răscumpără oarecum în uh, 3, 4, 5 ani. De aceea trebuie să ne asigurăm că există companii private care sunt dispuse să investească în eficiență energetică pentru că rentează au nevoie doar de reglementări stabile, predictibile la nivel UE și la nivelul statelor membre. Asta trebuie să le asigurăm. Iar fondurile publice, inclusiv cele UE, ar trebui să uh, fie țintite spre grupurile vulnerabile, inclusiv comunități de romi, comunități unde există uh, multă imigrație și, în fine, cred că ar trebui să găsim soluții pentru anumite sol- situații specifice în anumite state membre unde eficiența sau simulentele de eficientizare energetică ar trebui poate altfel uh, structurate datorită uh, structurii de proprietate și în ansamblu Cred că avem nevoie de un regulament ambițios pe eficiență energetică care să fie obligatoriu și la nivelul statelor membre. Principala problemă este finanțarea și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a susține și a proteja gospodăriile vulnerabile și marginalizate cu venituri mici. Mulțumesc foarte mult, doamna Evi. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. O îl înlocuiesc pe colegul Pier Nicola Pedicini și, prin urmare, vă prezint câteva din uh, observațiile dânsului, după care le voi completa și cu câteva idei personale vis-a-vis de acest raport uh, cu privire la revizuirea regulamentului privind eficiența energetică. Aș dori să îi mulțumesc raportoarei pentru proiectul pe care ni l-a prezentat, pe care îl putem uh, susține uh, în ceea ce privește modificările propuse, în special vis-a-vis -vis de obiectivul citat, cei 40% pe care îl putem susține și care, suntem de acord, trebuie să fie un obiectiv obligatoriu, desigur la nivel european, dar și pentru fiecare stat membru în parte. Acest lucru pentru noi este fundamental, pentru că e vorba până la urmă de a transpune în acțiuni concrete măsurile pe care le pot aplica statele membre pentru a îmbunătăți într-adevăr eficiența energetică și să ne asigurăm că nu doar acele state membre mai active să meargă pe această cale, ci toate statele să contribuie până la urmă la, și să-și asume acest obiectiv pentru că cea mai bună energie este până la urmă cea care nu se folosește. Există așadar un mare potențial în ceea ce privește eficientizarea energetică și uh, din perspectiva mediului și de aceea trebuie stimulate aceste eficientizări. Și obiectivul, deși ambițios, este realizabil, așa cum a S-a exprimat Parlamentul European deja în câteva rânduri propunem și noi eliminarea anumitor flexibilități, în special excluderea sectorului transporturilor. Sectorul transporturilor este unul care deja astăzi reprezintă 30% din consumul de energie, de aceea se impune în mod urgent ca și sectorul transporturilor să contribuie la obiectivul de economisire energetică. Mai adaug un singur lucru față de ceea ce au spus colegii în ceea ce privește propunerile importante legate de acest instrument vis-a-vis -vis de abordarea sărăciei energetice, posibilitatea de creare de locuri de muncă, care <clears throat> trebuie în orice ca susținute și adaug că pentru noi mișcarea 5 stele este important să reușim să să departajăm investițiile în eficiență energetică de uh, cheltuielile legate care sunt incluse în pactul de stabilitate. Pentru că este vorba de investiții care uh, Uh, sunt rentabile destul de repede, pe termen uh, scurt până mediu și de aceea este important ca ele să fie stimulate cât se poate de mult, astfel și uh, este important ca aceste investiții să nu fie incluse în calculul bugetar pentru pactul de stabilitate. Și încă o dată aș dori să mulțumesc raportoarei pentru munca depusă și cu siguranță vom avea o colaborare optimă. Mulțumesc foarte mult. Ultimul raportor din umbră este doamna Godin. Mulțumesc, doamnă președinte. Iau cuvântul uh, în numele doamnei Rodi, uh, dar o să vă prezint eu ideile și observațiile sale. Mulțumesc, doamnei raportor, pentru activitatea sa. Acest proiect de aviz privind eficiența energetică uh, duce mai departe directiva actuală ținând cont mai ales de fenomenul de precaritate energetică. Este o cale bună, este calea cea bună, chiar dacă prea adesea precaritatea energetică se datorează măsurilor de austeritate impuse de Uniunea Europeană popoarelor europene. Politica exter- externă a Uniunii Europene este greu de înțeles și nu favorizează stabilitatea energetică. Iar în acest fel, stabilitatea investițiilor este pusă în pericol prin uh, ne făcând greu de pus în aplicare dispozițiile directivei. Trebuie deci să fim foarte atenți, să nu compensăm uh, retragerea SUA de la acordul de la Paris uh, prin, prin accelerarea dezindustrializării. Trebuie ca celelalte obiective de eficiență energetică să nu fie atinse în detrimentul industriei și a locurilor de muncă. Vreau să înaintez amendamente pentru ca revizuirea directivei să țină cont de aceste îngrijorări. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Acum am să dau cuvântul colegilor care doresc să intervină. Primul vorbitor este domnul Lize. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, Iutei Guteland pentru pregătire. Pot să susțin uh, explicațiile de principiu. Aș dori să reamintesc însă că în ultimii ani zilnic se cheltuie un miliard de euro pentru importul de combustibili fosili. Și dacă am pune la dispoziție acești bani um, um, lucrătorilor noștri uh, din domeniu pentru a avansa cu eficiența energetică ar fi mult mai bine. Pentru că în eficientizarea, cu eficientizarea energetică nici nu avem de a face cu decarbonizare și delocalizarea locurilor de muncă, pentru că uh, prin ETS ne îngrijim să nu existe această delocalizare. Și aș mai adăuga aici și regenerabilele, însă evaluarea acum că acestea ar fi inepuizabile, nu e adevărat. Um, tocmai am în urmă un, uh, o campanie electorală în renania Dort Westfalia, unde, de pildă, vis-a-vis -vis de energia eoliană, oamenii sunt uh, relativ sceptici. Consider că propunerea Comisiei este o bună, un bun punct de plecare Susțin mai ales faptul că prin articolul 7 se introduce o certitudine de planificare pe termen lung, deci nu este valabilă doar până în 2020-2030, și, ci și mai încolo, ceea ce este un semnal clar că vrem să-i susținem pe cei care investesc în eficientizarea energetică pe termen lung. Și consider că este un mare progres faptul că Comisia vine acum cu propunerea de 30%, pentru că dacă uh, traducem în cifre acest lucru și ținem cont și de cele, ceilalți indicatori propuși de comisie, atunci vom uh, depăși obiectivul pe care ni l-am asumat prin acordul de la Paris, unde avem doar 27%. Sceptic sunt vis-a-vis -vis de propunerea de 40%. Recunosc că Parlamentul uh, a decis în repetate rânduri acest lucru și în 2014, când am făcut acest lucru prima dată, am fost și în tabăra celor care au susținut acest lucru, însă de atunci a scăzut prețul țițeiului și trebuie să și recunoaștem că am pierdut trei ani de pregătire și de aceea va fi dificil să ajungem la acest obiectiv de 40% și uh, nu se va ajunge la obiective naționale obligatoriu. Deci nu are rost să pierdem vremea prea mult cu această discuție. Uh, mi se pare de asemenea simpatică propunerea lui Ivo Beled de 30%. Uh, nu sunt însă de acord cu alte chestiuni propuse de domnul Gerec. Sunt unele care mi se par ciudate. Și un ultim punct, uh, în cadrul PP avem o preocupare pe care vrem să o adresăm. Nu vrem ca politica eficientizării energetice să ducă la o limitare a creșterii economice. Deci dacă venim cu condiții pe care să le impunem industriei uh, de reducere a consumului energetic, cred că ar fi greșit. Nu cred că într-acolo țintește propunerea Comisiei, dar trebuie să ne asigurăm că nu se ajunge la astfel de transpunere la nivel național. Deci, eficientizare energetică, dar fără limitarea creșterii economice. Și un ultim punct, doamnă președinte, în Comisia ITRE, deja în cadrul negocierilor pe CFM, avem uh, asigurarea că <clears throat> vom beneficia de articolul 53+, plus, Um, aud că Comisia ITRE respinge acest lucru și dacă va fi nevoie trebuie să implicăm și conferința președinților pentru că este o chestiune care nu vizează doar Comisia pentru Industrie, ci și Comisia pentru Mediu și ar trebui să insistăm astfel uh, încât și raportarea noastră să poată participa la negocierile din trialog. Mulțumesc foarte mult, domnule Cat. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi succint pentru că colegul, colegul meu, vor a spus deja ceea ce aveam noi de spus. Noi deseori criticăm comisia, dar de această dată aș dori să am o atitudine pozitivă. Știu că poate uh, devin mai uh, precaut, uh, dau dovadă de puncte slabe, dar încă nu sunt la guvernare. Știu că e un șoc pentru toată lumea, dar cred că uneori e bine să arătăm că în acest caz Comisia își dă seama de importanța eficienței energetice și atunci când vorbim de eficientizare în primul rând, trebuie să um, ajungem la un rezultat și cu propunerile legislative. Și mă bucură faptul că de această dată Comisia um, insistă și vrea să se lupte cu Consiliul. Un, dar am senzația că o face așa cu jumătate de gură. Noi aș vrea să o facă pe deplin. Și noi, din Parlamentul European, trebuie să consolidăm această dezbatere pe care o avem cu Consiliu. Dacă ne uităm ce rezultate are eficiența energetică în ceea ce privește locurile de muncă, calitatea aerului, importuri mai scăzute, tot, toți acești uh, <clears throat> indicatori suplimentari pe lângă reducerea emisiilor cu efect de seră. Este o situație din care toată lumea are de câștigat. Dacă nu realizăm potențialul acestor uh, măsuri, atunci cu siguranță ne vom atinge obiectivele de la Paris cu cât obiectivele de economisire sunt mai ridicate, cu atât uh, mai bune sunt rezultatele. Și dat fiind faptul că Parlamentul întotdeauna a insistat asupra procentului de 40%, atunci uh, ar trebui să mulțumim Comisiei pentru faptul că pune anumite presiuni asupra Consiliului, dar noi vom merge mai departe, pentru că v-am citit uh, evaluarea de impact, dar încă o dată trebuie ca uh, aceste obiective să devină obligatorii la nivel național, pentru că Comisia se bazează prea mult pe guvernanță și de aceea cred că ar trebui să ne asigurăm că avem și la nivel național obiective obligatorii. Și în fine, după ce am avut o atitudine atât de pozitivă față de comisie, vreau și ceva din partea comisiei și asta <laughs> se referă la transport. Susțin propunerea raportoare de a include și sectorul transporturilor pentru că este un domeniu unde eficientizarea lipsește, însă ar trebui dublată și de propuneri de politică din partea comisiei, astfel încât să existe obiective și în acest domeniu, astfel încât și sectorul transporturilor să realizeze reduceri de dioxid de carbon. Și Comisia trebuie să facă acest lucru cu obiective ambițioase. Dacă e vorba până la urmă și de emisii de CO2 pe kilometru condus și avem nevoie deja pentru 2020 pentru că doar dacă se realizează acest lucru putem vorbi de eficientizare ca prioritate. Și uh, acestea fiind spuse, cred că și colegii mei uh, sunt uh, mai relaxați acum. Mulțumesc, domnul Florenț. Da, este, iată, o legătură interesantă uh, la nivel olandez între Comisie <laughs> și uh, Verzi. Eu cred că industria, așa cum spunea Ivo Belet, deja s-a angajat să obțină anumite obiective și um, eficientizarea în domeniul clădirilor uh, cred că este foarte importantă. Dacă ne certăm pe cei 40% sau nu, nu e decisiv. Decisiv este, de pildă, faptul că în țara mea, în Austria, dar și în Olanda, de pildă, se încearcă de mult timp eficientizarea clădirilor dar uh, până la urmă am eșuat de fiecare dată. În țara mea există fonduri pentru sub 1%, în parte pentru sub 0,5% și rata de investiții pentru gospodările private nu crește. Avem o problemă de conștiință până la urmă și dacă aud toate aceste uh, bune intenții și din partea vicepreședintelui nostru, asta nu înseamnă, și dacă noi suntem de acord, asta nu înseamnă că și populația este de acord cu noi. Aș vrea să văd uh, cum uh, reușiți ca la dumneavoastră acasă să um, realizați un obiectiv obligatoriu de eficientizare a clădirilor de 30%. Dacă nu uh, convingem populația să facă ceva în mod voluntar, în condițiile în care și fondurile sunt atât de mici, trebuie să ne întrebăm de unde vine problema. Problema este că nu îi putem convinge pe oameni. Aici e problema cea mai importantă. Mulțumesc foarte mult, doamna Meissner. Mulțumesc, doamna președinte. Eu cred că suntem de acord că pentru a realiza obiective de la Paris, eficiența energetică joacă un rol important. Știm și că obiectivele inițiale, 2020, cu 20% reducere, sunt insuficiente și că trebuie să fim mai buni și cel târziu, acum, de când domnul Trump se retrage din acordul de Paris, este cu atât mai important ca Europa să dea dovadă de ambiție. De aceea trebuie să ridicăm și mai mult obiectivele de eficientizare. Poate 40% nu vom realiza, trebuie să vedem cum anume găsim un echilibru. Și vă dau un exemplu, vrem regenerabile. Corect, avem și mai mult nevoie de parcuri offshore eoliene, dar pentru asta ai nevoie de oțel. Și și uh, la producția de oțel nu poți să fii neapărat eficient din punct de vedere energetic. De aceea, sigur că trebuie să avem o abordare echilibrată. Sigur că trebuie să fim mai ambițioși, să avem obiective mai ridicate, dar trebuie să fim flexibili pentru ca și industria să poată respira și să avem o privire de ansamblu. Da, transporturile sunt importante pentru eficientizarea energetică. Avem decarbonizare în transporturi. Tocmai lucrăm și la asta. Sigur că se mai pot putut face foarte mult în această privință, corect, dar și aici lucrurile trebuie privite dintr-o perspectivă de ansamblu, pentru că la transportul nu e vorba doar de un consum mai redus, ci și de a avea sisteme de trafic inteligent, noi materiale care să reducă uh, consumul, un uh, spațiu de transport european unitar. Deci există multe chestiuni și nu trebuie să ne concentrăm doar pe eficientizare și mediu, ci ce putem face pe ansamblul acestui uh, domeniu industrial și pentru a ajunge și la o mai bună conștientizare pentru uh, populație. În orice caz, voi uh, analiza lucrurile mai în detaliu, pentru că consider că este un raport foarte important și aș dori și eu să-mi aduc contribuția, dar în primul rând aș dori să mulțumesc acum raportoarei. Mulțumesc. Ultima vorbitoare este doamna Dali. Tot straight away by time. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și eu, domnule raportor. Există opinii divergente în ceea ce privește obiectivul uh, obligatoriu Vreau să fac uh, referire la un studiu recent al GRC care arată că ținta de 20% pentru 2020 a fost deja atinsă în 2014, iar um, acest lucru ne arată că putem să fim mai ambițioși pentru um, termenul de 2030 și ar trebui să fie um, un argument pentru obiectivul de 40%. Apoi, în ceea ce privește eliminarea lacunelor și a flexibilităților, mai ales uh, dat fiind că în timpul negocierilor privind uh, directiva privind eficiența energetică pentru 2020, Consiliul a slăbit propunerea Comisiei, integrând mai multe portițe de scăpare. Acestea trebuie să fie eliminate din noua directivă, mai ales uh, dat fiindcă studiul IPRS în ceea ce este punerea în aplicare a directivei privind eficiența energetică arată că, de fapt, aceste portițe de scăpare au dus uh, la uh, atingerea numai 50% a țintei anuale. În ceea ce privește clădirile publice, cred că sectorul public ar trebui să dea un exemplu și să încurajeze Uh, piața privind serviciile de eficiență energetică și sunt de acord cu domnul raportor când spune că sfera de aplicare pentru, re, pentru renovarea de 3% a clădirilor publice ar trebui să fie extinsă de la clădirile guvernamentale la toate clădirile publice. Și uh, încă un aspect, sunt de acord aici cu ce a spus Peter Lize, trebuie să ne asigurăm uh, noi, comisia noastră, că raportoarea noastră pe marginea acestei directive va fi uh, prezentă și la negocierile și dialogurile tripartite. Încă o dată vă mulțumesc. Mulțumesc. Nu avem încă un răspuns de la ITRE privind regula 53+, plus, dar um, vom mai încerca. Vom mai încerca să primim un răspuns de la ei. Acum, din partea Comisiei, domnul Paul Hudson. Mulțumesc, doamnă președinte, și bună dimineața tuturor. Da, sunt multe lucruri cu care aș putea să fiu de acord și care sunt de acord, nu o să zăbovesc asupra acestora, sunt de acord uh, cu beneficiile eficienței energetice care sunt mai ample decât uh, cele privind gazele de, cu efect de seră. Suntem de acord cu accentul pe care Uh, l-a pus, uh, l-a pus mai mulți printre care și domnul Florence privind uh, una aplicare care nu este suficientă. Nu este suficient să avem ținte ambițioase dacă nu încercăm zi de zi să vedem cum le putem pune în aplicare. Deci trebuie să lucrăm alături de persoane și să nu le impunem lucrurile. Acum vreau să răspund la câteva puncte specifice. Nu o să mă refer uh, la nivelul țintelor, obiectivelor, la caracterul obligatoriu sau articolul 7 sau chestiuni specifice, uh, fiindcă aceste chestiuni se discută la Consiliu și vor fi discutate, bineînțeles, în dialogul tripartit. Dar vreau să vă spun un lucru. Sunt de acord cu domnul Belet, care spune că uh, țintele naționale, obiectivele naționale obligatoriu nu sunt neapărat necesare în acest domeniu. Avem alte instrumente pe care nu le avem la regenerabile, de pildă, cele pe care le-ați, despre care ați vorbit, uh, eco-design, de pildă, uh, și legislația privind automobilele, dacă nu ajungem unde dorim, atunci putem să le consolidăm prin acțiunile europene și, bineînțeles, dacă un stat dorește membru să meargă mai departe, o poate face, deci nu propunem uh, obiective obligatorii aici. În ceea ce privește sărăcia energetică, doamne Jignescu, aș vrea să-i spun că, bineînțeles, noi nu spunem că legislația energetică ar trebui să înlocuiască, bineînțeles, politicile sociale naționale pentru reducerea sărăciei energetice, care este, bineînțeles, un subiect uh, cu care se confruntă în mod diferit statele membre și pe care le rezolvă în mod diferit, deci nu va înlocui acest lucru politica europeană. Dar ce spunem noi aici este că una dintre, unul dintre instrumentele pentru a face față uh, sărăciei energetice este să le permitem persoanelor care au venit uh, redus să nu mai piardă bani în momentul în care pierd căldură pentru că acoperișul nu este izolat cum trebuie sau când uh, nivelul de sărăcie nu le permite să-și izoleze casele. Deci acesta este un instrument care ne permite să facem față bineînțeles, sărăcie energetice, dar nu, nu dorește să înlocuiască nimic altceva și într-un pachet de legislație care include măsuri de, de, de reglementare a prețurilor la energie. Este foarte important să se uh, pună accentul pe acest element ca parte integrantă a pachetului. Suntem de acord cu domnul Iavon, ceea ce este importanța uh, Uh, finanțării, bineînțeles, facem și multe alte lucruri în afara acestei propuneri legale în ceea ce privește reducerea percepției riscului între investitori pe marginea proiectelor agregate pentru a stimula investițiile și, bineînțeles, trebuie să se pună accent mai mult pe banii uh, publici pentru a încuraja investițiile private uh, nu, în afară de acordarea pur și simplu a granturilor, suntem de acord, bineînțeles. Nu suntem de acord cu doamna Evi în ceea ce privește faptul că uh, eficiența energetică uh, nu ar trebui să fie folosită pentru scopurile pactului de investiții. Trebuie să existe o, să existe o responsabilitate aici, uh, bineînțeles, dar nu credem că ar trebui să fie scos acest domeniu din, uh, din din acest pachet. Domnule Eichhout, uh, vă mulțumesc foarte mult pentru complimente în momentul în care uh, am spus că acesta va fi punctul uh, de scos în evidență în raport. Dar vreau să vă spun că noi am vrea să cerem Comisiei dumneavoastră să sprijine propuneri pe care le-am făcut în ceea ce privește eficiența energetică a clădirilor care, după părerea noastră, este un mare pas înainte și avem unele dificultăți în discuție în ceea ce privește acest pas înainte. Poate putea să vă aplicați și asupra acestor propuneri în egală măsură. Apoi. Mulțumim domnului Liză pentru sprijinul pentru abordarea pe termen lung care a fost contestată la Consiliu. Suntem de acord că e important să avem o perspectivă și după 2030 acest lucru va fi de mare ajutor și mă bucur că Parlamentul este alături de comisie această, pe această poziție. Și două chestiuni tehnice. Acum avem uh, un pachet uriaș de legislație energetică de care trebuie să ne ocupăm. Iată de ce noi cerem ambilor colegiuitori să să nu lărgească mai mult sfera de aplicare a propunerilor, să se limiteze la sfera de aplicare pe care am, pe care am stabilit-o noi. Deci nu suntem de acord cu propunerea raportor, raportare de la amendamentul 17 de a intra și articolul 5 aici, deci de a, de a trece de la, uh, de, la, de la clădirile guvernamentale la toate clădirile administrației publice, fiindcă, după părerea noastră, chiar dacă acest lucru poate ar fi binevenit, creează o discuție de care nu avem nevoie aici și articolul 8 în ceea ce privește auditul energetic. Bineînțeles, înțelegem care, de unde vine acest amendament 31, uh, dar nu considerăm că justifică deschiderea unor noi discuții. Și în ceea ce privește articolul 8, am convins uh, Consiliul, când s-a discutat un lucru asemănător, să nu le deschidă textul juridic și să colaboreze cu noi pentru elaborarea unor orientări care vor vor rezolva unele dintre aceste probleme și sunt gata să uh, lucrez cu Parlamentul European pentru a face același lucru și pentru a rezolva astfel de chestiuni care, la care se face referire acolo și o să mă opresc aici. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult și acum ultimul vorbitor, dar din nou cuvântul doamnei raportor. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, dragi colegi, pentru ideile pe care le-ați prezentat. Nu o să răspund la toate observațiile făcute, mă bucur foarte mult că există consens în ceea ce privește multe aspecte. Vreau să vă spun totuși câteva cuvinte în ceea ce privește țintele obligatorii și ambiții, fiindcă cred că acestea reprezintă o, o mare parte a acestui raport. Eu uh, cred, uh, și bineînțeles asta a fost și experiența mea, că multe părți implicate ar dori să există mai multă claritate și un caracter mai previzibil al pieței. Aceasta este experiența mea din întâlnirile cu părțile implicate. Și am primit de multe ori acest mesaj, anume că e nevoie să se asigure investiții suficiente și o absorpție suficientă a pieței în ceea ce privește noilor, uh, noile soluții tehnologice și este nevoie, iată, de mai mult, de un caracter mai previzibil. Și pentru a obține acest lucru avem nevoie, după părerea mea, de ținte obligatorii pentru a ne asigura că statele membre Uh, respectă măsurile de eficiență energetică. Iată de ce eu susțin uh, și vreau să susțin în continuare acest lucru. Apoi, în ceea ce este ambiția, că consider că eficiența energetică reprezintă unul dintre cele mai importante subiecte și, așa cum a spus și Comisia, reprezintă unul din instrumentele cele mai bune pe care le putem folosi nu numai ca pârghe după acordul de la Paris, dar care ne poate fi și mai util pentru a ne asuma răspunderea pentru climă. Eficiența energetică își va aduce contribuții mari și cu cât va fi mai mare ambiție, cu atât va fi mai mare contribuția prin intermediul uh, siguranței, uh, creierii de locuri de muncă și prin îmbunătățirea sănătății. 2,5 um, crearea de locuri de muncă este, cu 2,5, este de 2,5 ori mai mare în domeniul eficienței energetice și deci, iată, nu avem nevoie de mai multe locuri de muncă la ora actuală în Uniunea Europeană. Știm foarte bine că situația este disperată pentru mulți cetățeni europeni, deci avem nevoie de a spori ocuparea forței de muncă și să nu precupe, precupeți niciun eport. Aici, în ceea ce privește securitatea, siguranța, propunerile aici vor uh, reduce importurile energetice, iar în perioada uh, 2021-2030, această reducere a importurilor de combustibil fosil vor uh, economisi 288 de miliarde de euro, ceea ce va face contribuția, bineînțeles, la siguranța și securitatea Uniunii Europene. Și nu în cele din urmă, pe lista avantajelor, vreau să vă vorbesc despre cel mai grăitor exemplu Um, pentru sănătate, avantajul pentru sănătate este că propunerea acest raport ar spori speranța de viață în mod semnificativ, reducând poluarea aerului. Și deci um, se vor economisi și sume uriașe în ceea ce privește îngrijirea de sănătate. Aș vrea ca noi să, să avem o, un comportament consecvent și să uh, ne asumăm deciziile pe care le-am luat în Parlamentul European, iată cea mai recentă de acum un an, de a respecta ambiția de 40%. Iar eu vreau să le spun colegilor care discută des- și despre ce va face Consiliul. Știm cu toții că acestea sunt negocieri. Dacă începem negocierile cu ambiții scăzute, vom ieși din negocieri cu ambițiile și mai joase și mai scăzute. Deci, haideți să intrăm cu ambiții care fac cinstea acordului de la Paris, cu ambiții uh, înalte pentru a ajunge la decizii bune. Și nu vreau, vă rog, să nu mai îmi dați acest uh, argument că trebuie să avem noi ambiții mai scăzute acum înainte de a începe dialogul tripartit. Mulțumesc. Thank you for this Mulțumesc pentru acest uh, discurs înflăcărat. Mulțumesc. Dragi colegi, trecem la voturi acum. Paisprezece iunie este termenul limită pentru depunerea amendamentelor la ora 11 și pe 7 septembrie vom vota la comisie. Sunteți gata pentru vot? Votăm mai întâi eh, mandatul pentru trialog, pentru buget. Eh, votul se deschide. And the vote is... Se închide votul. Se adoptă. Mulțumesc. Uh, the second one is, uh... Mai departe, raportul domnului Iavor, punerea în aplicare a directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului. E un raport din proprie inițiativă și începem cu compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 pentru împotrivă, abțineri, verificăm. The vote is open. And the vote is... Uh... S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, against, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem un amendament oral la compromisul 5. Se opune cineva acestui amendament oral? Cunoașteți amendamentul oral. Bun. Se opune cineva acest amendament oral? Dacă nu, votăm compromisul 5 cu acest amendament oral. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Amendamentul 35. The vote is open. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. recunosc că nu înțeleg ce fac socialiștii, dar asta am văzut. Se închide votul. Se respinge. Dar era la egalitate. 37. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 52. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 55 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și acum votul final, vot electronic, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Felicitări! Am încheiat acum cu voturile, deci. So, dear colleagues, we would continue. Dragi colegi, haideți să mergem mai departe cu ședința noastră. Dacă, dacă nu vreți să rămâneți alături de noi pentru următorul punct de pe ordinea zi, vă rog să părăsiți sala rapid și în liniște, altfel luați loc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi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 A fost o plăcere să lucrez la acest text. Toți cei cu care am vorbit despre avertizorii de integritate îmi spune că sunt oameni curajoși pe care trebuie să-i ajutăm. Trebuie să facem ceva pentru ei. Am fi tentat să credem că n-ar trebui să fie nicio problemă să-i ajutăm, însă mulți o să vă spună că avertizorii de integritate sunt curajoși. Eu cred că trebuie să creăm o situație în care ei să nu fie nevoit să fie curajoși, să-și facă treaba obișnuită și când află uh, că ceva e dubios, să raporteze. Singurul motiv pentru care avertizorii de integritate trebuie să fie curajoși este că nu îi protejăm. Dacă i-am proteja, acest lucru nu ar fi necesar. Am uh, nouă puncte de menționat. În primul rând, cred că lipsa unei protecții adecvate uh, a avertizorilor de integritate dăunează politicilor UE în domeniul mediului, în domeniul sănătății publice și al siguranței alimentare. În al doilea rând, sunt convins că avertizorii de integritate joacă un rol esențial în reducerea riscurilor pentru sănătatea publică, mediu și siguranța alimentară, iar protecția lor va încuraja comunicarea periculelor pentru sănătatea publică și mediu și va crește siguranța alimentară. În al treilea rând, subliniez că o legislație adecvată în acest domeniu va contribui la restabilirea încrederii în expertiza științifică. În al patrulea rând, regret faptul că prea puține state membre au creat mecanisme de protecție pentru avertizori și insist că este nevoie de o protecție la nivelul UE pentru a ne asigura că ei beneficiază de protecție juridică egală în toate statele membre. În al cincilea rând, îndemn Comisia să prezinte o propunere de directivă sau orice alt instrument UE în acest scop al protecției avertizorilor. În al șaselea rând, subliniez că infracțiunile împotriva mediului care pot crea probleme de sănătate și în alimentație intră în domeniul de aplicare al oricărui instrument de protecție a avertizorilor. În al șaptelea rând, evidențiez că legislația UE de protecție a avertizorilor trebuie să fie cuprinzătoare, permițându-le să um, fie protejați. Este extrem de important. În al optulea rând, atrag atenția că definiția avertizorului nu ar trebui restrânsă sau limitată la anumite domenii, iar persoanele care um, raportează trebuie să beneficieze de protecție egală în sectorul public și cel privat. Nu trebuie să creăm anumite sectoare în care avertizorii sunt protejați. În al nouălea rând, legislația UE ar trebui să stabilească o procedură clară pentru modul în care sunt tratate dezvăluirile de la lansarea lor și până la finalizare. Când am parcurs acest text și am uh, tras concluziile, uh, cred că am putea să subliniem totul în uh, două cuvinte. Este evident. Întrebarea însă este dacă există și voința să o facem. Dacă o vom face, cred că lumea va fi un loc mai bun. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la raportorii din umbră, de la PPE. Thank you. Stimate domnule președinte, dragi colegi, acest raport referitor la măsurile legitime de protecție a avertizorilor care acționează în interesul public atunci când divulgă informațiile confidențiale ale întreprinderilor și ale organismelor publice a fost aprobat de către Comisie, Comisia Afaceri pentru, uh, pentru Afaceri Juridice abia anul trecut, în luna septembrie, și anul acesta, în aprilie, a fost desemnat raportorul, doamna Rozie. Protecția avertizorilor de integritate reprezintă pentru noi o prioritate esențială cu atât mai mult cât, cu cât problema cuprinde o are plurivalentă de interese. Mai ales atunci când este vorba despre garantarea libertății de exprimare și a pluralismului democratic. Fie că ne raportăm la sectorul public sau cel privat, avertizorii de integritate joacă un rol important atât în lupta împotriva corupției, cât și în apărarea intereselor publice. Vom încerca să găsim un echilibru între garantarea libertăților legitime ale avertizorilor de integritate și protejarea informațiilor sensibile din domeniul privat. Avertizorii joacă un rol esențial în reducerea riscurilor pentru sănătatea publică. În acest timp, avertizorii joacă un rol esențial în reducerea riscurilor pentru sănătatea publică, mediu și siguranță alimentară. Protecția avertizorilor va încuraja comunicarea pericolului pentru sănătatea publică și mediu și va crește siguranța alimentară. Și totuși câteva puncte sensibile în raport și voi depune amendamente în acest sens. Și atât eu cât și cabinetul meu vă stăm la dispoziție pentru a încerca o colaborare cât mai eficientă cu toți cei care lucrează pe acest dosar. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Țurcanu. De la SND are acum cuvântul raportorul, raportoarea din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc colegului meu irlandez, domnul Flanagan, care a lucrat până acum la acest proiect de aviz cu toții știm că uh, uh, urmărirea și reprimarea avertizorilor este curentă în viața publică și nu numai. Trebuie să ne asigurăm că ei sunt protejați și își pot îndeplini rolul. E greu de cuantificat ostilitatea față de avertizorii de conștiință, însă Uh, s-a văzut uh, cât de important a fost rolul lor într-una din cele mai mari crize bancare din istorie. Efectele economice negative au dus și la o criză a sănătății și a sinuciderilor. În plus, uh, sau în acest caz s-au făcut eforturi de discreditare a Uh, acelui lucrător din uh, Serviciul de Sănătate care a uh, avertizat că ceva nu este în regulă. Scandaluri similare au fost declanșate de avertizori de conștiință și în sectorul prelucrării cărnii. Știm din eșecurile sistemului de până acum că legea de una singură nu e suficientă pentru a-i proteja pe avertizorii de conștiință, mai ales când legea Uh, merge împotriva intereselor anumitor instituții. Doar câteva stat membre, state membre au uh, legislație menită să asigure protecția avertizorilor, ceea ce duce la o fragmentare a uh, sistemului juridic european, care este foarte gravă. Putem să ne trezim cu rezultate foarte diferite în ceea ce privește protecția mediului, protecția sănătății și siguranța alimentară, în funcție de nivelul de protecție de care beneficiază avertizării de conștiință. De aceea avem nevoie de o solicitare cheie în proiectul de aviz al co colegului. Trebuie să cerem Comisiei o directivă orizontală pentru a uh, răspunde la această problemă. Trebuie să ținem cont de scandalul LuxLeaks și uh, trebuie ca ei să fie protejați, deși nu au fost în acest caz, s-a considerat că au încălcat legile luxemburgheze privind secretul bancar. Uh, este inacceptabil așa ceva într-un stat european. Însă iată că domnul Juncker, care fusese implicat, a ajuns președinte al Comisiei și PricewaterhouseCooper a câștigat milioane de euro din contractele cu instituțiile europene. Cauza a avut un parcurs foarte lung și întortocheat prin tribunalele luxemburgheze. Eu cred că avertizorii de conștiință trebuie să fie protejați. Mi se pare că modul în care au fost tratați în cazul din Luxemburg nu este corect și cer colegilor, inclusiv colegilor de la socialiști, să, uh, să participe la protecția lor și domnul Coferati a fost implicat în acest dosar. Trebuie să trimitem uh, un mesaj uh, Uh, pozitiv avertizorilor de conștiință din întreaga Europa, însă dacă îl vom adopta fără să prevedem măsuri orizontale, nu le vom transmite decât un mesaj negativ. Trebuie să facem presiune asupra comisiei, comisiei să vină cu o directivă care să prevadă o protecție largă a avertizorilor de conștiință în toate sectoarele, oferindu-le și certitudine juridică. Este foarte complicat să se uh, creeze prevederi unice europene, însă în cazul secretului uh, bancar și secretului de afaceri uh, nu au fost probleme, s-a reușit să se armonizeze legislația. De ce să nu fie la fel și pentru avertizorii de conștiință? De ce să se facă excepții doar pentru marile întreprinderi? E momentul să introducem această simetrie și aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportorul pentru aviz și cu colegii raportori din umbră pentru a atinge acest scop. Vă mulțumesc! Thank you. Um... Vă mulțumesc! Nu văd uh, pe raportorii din umbră de la ECR și ALDE, presupun că nu îi înlocuiește nimeni. Deci trebuie să iau eu cuvântul, raportor de la Vers din umbră. vorbind despre protecția uh, avertizorilor de conștiință, trebuie să ținem cont de un lucru foarte important și nu din obligație. E vorba de protecția interesului public. Trebuie să-i protejăm pe avertizorii de conștiință pentru că ei lucrează în numele publicului și ne protejează pe noi, pe noi ca public, pe noi ca societate, și cred că trebuie să demonstrăm că avertizorii de conștiință riscă foarte mult când vorbesc public despre uh, cazuri de corupție uh, și uh, lucruri necurate. Trebuie să fie clar că noi suntem de partea lor și nu de partea răufăcătorilor. Din această perspectivă vreau să vă mulțumesc, domnule raportor Flanagan, pentru raportul excelent, reprezintă o bază bună de pornire și aș dori să subliniez câteva din punctele din acest raport cu care sunt într totul de acord. Cred că este foarte clar că în Uniunea Europeană nu avem un nivel adecvat de protecție a avertizorilor și ce este și mai problematic este că legislația este foarte diversă și uh, deci nivelul de protecție diferă foarte mult de la un stat membru la altul. Cu toate acestea, foarte des, cazurile în care avertizorii de conștiință se implică au o dimensiune transfrontalieră și nu este totdeauna sigur care este legislația națională de aplicat în acele cazuri. Este de asemenea important să mai adăugăm um, niște puncte în amendamente Doresc să subliniez natura transfrontalieră a uh, riscurilor de mediu, de sănătate uh, publică și alimentară. Este clar nevoie de o acțiune europeană pentru că uh, daunele nu se limitează în astfel de situații la un singur stat membru. Sunt afectate mai multe și deci avem nevoie de legislație stabilă și previzibilă la nivel european. Un alt lucru important este să menționăm că măsurile existente de protecție la nivelul statelor membre sunt limitate ca sferă de aplicare, acoperă unele cazuri și pe altele nu, și prezintă lacune uh, în uh, ceea ce privește securitatea juridică. Cred că este foarte important să menționăm că o protecție mai puternică pentru avertizorii de conștiință presupune și o reducere a riscurilor și a pericolelor pentru mediu. Până la urmă nu e vorba doar de a sancționa, ci și de a preveni în timp uh, catastrofele ecologice și poluarea. Dacă avertizorii de conștiință vor fi protejați și vor fi încurajați să uh, Uh, vină la timp cu informațiile relevante. Un ultim lucru pe care l-a menționat și doamna Childers, e foarte important să avem o directivă privind protecția uh, avertizorilor de conștiință. Sigur că am avut deja un raport la Comisia de Control Bugetar, Comisia Jurii lucrează la un raport și cred că legislația sectorială în diferite sectoare uh, ar putea crea um, același, aceeași fragmentare în diferite domenii în ceea ce privește protecția um, uh, avertizorilor. Avem nevoie de o legislație solidă, cu standarde clare în Uniunea Europeană, atât în sectorul public cât și în cel privat pentru protecția avertizorilor de integritate și sunt convins că vom putea continua munca cu raportorul pentru ca Envi să-și poată aduce contribuția la această discuție, în special în ceea ce privește aspectele legate de mediu. Mulțumesc! Acum redevin președinte și aș dori să îi dau cuvântul uh, raportorului din umbră de la ENF, doamna Dornanu. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, domnului raportor pentru prezentare. Sunt de acord cu proiectul de aviz. Avertizorii de integritate au uh, demascat scandaluri uh, de mediu și de sănătate enorme. Mediator, Cardazil și alte scandaluri similare. Sunt uh, indivizi care se luptă cu puteri private enorme și represaliile pot fi uh, atât profesionale cât și personale pentru ei. De aceea eu susțin acțiunile lor curajoase în serviciul binelui comun și cred că acestea trebuie protejate și mai mult. Considerentul 20, articolele 1 și 5 din directiva privind secretul, uh, secretul de afaceri, au meritul de a fi introdus conceptul de avertizor de integritate în dreptul european dar această directivă nu le garantează o protecție suficientă. Deci susțin ideea de a se crea instrumente juridice mai adecvate care să-i protejeze mai mult. Voi uh, participa cu amendamente la acest proiect de aviz. Mi se pare necesar să insistăm asupra protecției caracterului anonim al avertizorilor de integritate. Astfel, aceștia ar putea să scape de diferite persecuții. Pe de altă parte, ar fi potrivit ca în măsura posibilului să se garanteze uh, caracterul confidențial al uh, uh avertizărilor. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită protecției avertizorilor de integritate din agențiile Uniunii Europene. Aceștia au denunțat în repetate rânduri, de exemplu, conflicte de interese uh, în care erau implicați oameni de știință de la EFSA. În uh, fine, mi se pare esențial ca din perimetrul directivei să fie excluse informații confidențiale legate de uh, ocrotirea intereselor vitale ale statelor membre. Cetățenii nu trebuie să fie stimulați să divulge astfel de informații care nu, nu ar fi în interesul general. Mulțumesc. Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă uh, spun care este situația. După cum știți, urmărim uh, această dezbatere cu mare interes. În conformitate cu programul de lucru pe 2000. Uh, 17 și 18 analizăm la comisie uh, necesitatea de a se lua măsuri la nivelul Uniunii Europene uh, pe uh, acest dosar. Desigur, ținând cont pe deplin de principiul subsidiarității și în acest scop am lansat o consultare publică pe 3 martie care s-a încheiat pe 29 mai, care a beneficiat de foarte multă atenție și la ora actuală realizăm în continuare un studiu referitor la strângerea de date privind, uh, privind impactul avertizorilor de conștiință în detectarea de fără de legi. Astfel, sper să putem lua o decizie în cunoștință de cauză cu privire la uh, măsurile de politică sau legislative necesare la nivel european. Ne așteptăm ca în iulie 2017 să primim rezultatele consultării publice și ale studiului și vom lua deciziile în legătură cu opțiunile uh, ce se prezintă după aceea. Mulțumesc, acum revenim la raportor, la domnul Flanagan. Thank you. Aș vrea să vă mulțumesc uh, tuturor pentru contribuții. Nu am uh, fost în contact cu foarte mulți avertizori de conștiință, însă ce am constatat în primul rând e că au avut de suferit și înainte de eveniment și în timpul evenimentului și după aceea. Însă un lucru este clar, acești oameni sunt abuzați psihologic uh, de uh, cei din întreprinderi și acest lucru trebuie să se oprească. În Irlanda, de unde vin eu, dacă cineva îmi vorbește despre un avertizor de conștiință și eu am vorbit mult cu ei, am avut oameni care purtau veste antiglonți și-au venit la mine la Parlament, în birou. Uh, și eu ce le spun totdeauna este tăceți din gură, țineți-vă gura că vă puneți viața în pericol. Și eu spun asta venind uh, dintr-un mediu în care s-au uh, adus acuzații false de pedofilie, unor avertizori de conștiință în care ei n-au mai putut lucra niciodată și așa mai departe. Toată lumea înțelege ce s-a întâmplat aici. Eu am luat-o pe fata mea de 11 ani la o comisie parlamentară în Irlanda pentru că nu aveam cu cine să o las. Și se vorbea despre avertizorii de conștiință în domeniul finanțelor. Și după ce a ascultat acea reuniune, și ea la 11 ani a înțeles ce se întâmplă. Ea mi-a spus, tati, omul acela nu mai poate să lucreze în sectorul bancar, pentru că dacă merge la altă bancă și fac și ei ceva necurat, el ar spune adevărul și le-ar crea probleme. Da, așa e, draga mea, i-am spus. Dacă o fetiță de 11 ani poate să înțeleagă așa ceva și să înțeleagă ce forțe sunt în joc atunci când un avertizor de integritate deschide gura, ar trebui să înțelegem și noi. Trebuie să facem ceva. Comisia trebuie să facem ceva, pentru că, bun, e vorba de avertizorii de integritate în domeniul sănătății și domeniile relevante pentru noi, dar cred că această comisie trebuie să se ocupe de toate sectoarele când vorbim de acest lucru, pentru că impactul negativ este foarte grav asupra sănătății tuturor celor care au fost avertizori de conștiință. În sectorul finanțelor, în agricultură, în orice domeniu, sănătatea avertizorilor este afectată. Aștept cu nerăbdare colaborarea cu voi. Very much and, um... Mulțumesc foarte mult. Calendarul pentru acest dosar, termenul de depunere a amendamentelor este 16 iunie la ora 11. Votul în Comisia ENVI va avea loc pe 11 iulie. Votul din Comisia Jurii pe 28 septembrie. Și ne așteptăm ca votul în plenară să aibă loc în cea de-a doua sesiune din octombrie. Ajungem acum la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Un schimb de opinii cu privire la directiva privind păsările și directiva privind habitatul și implementarea acestora în legislația de medii, mediu. Procedura, în cazul acestui punct, pe ordinea de zi, este următoarea. Întâi vom asculta o prezentare din partea domnului De Rosa, din partea DJ Envy și apoi uh, vor putea interveni parlamentarii care au uh, înaintat uh, întrebări pentru comisie vis-a-vis -vis de aceste teme. Deci va avea cuvântul pentru început domnul Delgado Rosa. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această ocazie de a discuta cu dumneavoastră planul de acțiune privind natura. Voi folosi o prezentare, însă intenția mea este de a vă prezenta pe scurt acest plan, care a fost și uh, publicat, iar în uh, parcursul acestei prezentări mă voi referi și la diferitele întrebări înaintate de colegii dumneavoastră parlamentari. Începând cu obiectivele planului de acțiune natură, știți desigur că provine din uh, evaluarea de uh, sănătate pentru această directivă, însă este nevoie de o mai bună implementare. Trebuie să Uh, realizăm potențialul uh, prin sistemele incluse în Natura 2000, dar să beneficiem și de serviciile pe care natura le oferă oamenilor. În același timp, ne propunem să atingem realizările de biodiversitate și să îmbunătățim și coerența directivei cu obiectivele socioeconomice. În ceea ce privește abordarea planului de acțiune. Acesta este structurat în jurul unui număr de patru priorități, care corespund uh, celor patru uh, provocări cheie identificate în evaluarea de sănătate și acestea se referă la îmbunătățirea orientării și a cunoașterii, astfel încât uh, să există o mai bună coerență cu obiectivele socioeconomice. Alt domeniu de prioritate este crearea unei mai bune asumări politice și a îmbunătățirii uh, conformității, de asemenea consolidarea investițiilor în Natura 2000 și îmbunătățirea sinergiilor uh, derivate din instrumentele de finanțare UE și o mai bună comunicare și implicând cetățenii, părțile implicate și comunitățile. Planul de acțiune se structurează în jurul unui număr de 15 acțiuni. Detaliile se regăsesc în uh, fișa aferentă. Planul de acțiune natură se extinde între 2017 și 2019. Mă voi referi la acest lucru mai târziu când voi răspunde întrebările, dar înțelegeți că planul de acțiune nu poate uh, să anticipeze discuțiile cu privire la viitoarea politică agricolă comună sau uh, cadru financiar multianual. Actorii cheie, desigur, sunt statele membre, Comisia, Comitetul Regiunilor, Banca Europeană pentru Investiții, Agenția Europeană pentru Mediu și părțile interesate în general. N-am să dau acum citire tuturor acțiunilor, dar uh, dacă îmi permiteți, voi Ă, mă voi orienta după aceste diapozitive, unde am grupat câteva din ă, întrebările care se referă la diferitele acțiuni. Vedeți că la acțiunea 1 figurează punctele A și B. Anumite întrebări s-au ă, referit la acțiunea 1A, precum cea a domnului Florence în ceea ce privește protecția speciilor, ce ce vrem să spunem prin uh, oferirea de flexibilitate între partenerii Linz, apoi zonele strict protejate, care intră în conflict cu activități economice. Domnul Dorfman a formulat mai multe întrebări în acest sens, domnul Gebrandi, domnul Miller și, de asemenea, orientările articolul 6.1, dacă Comisia intenționează să privilegieze măsurile contractuale în defavoarea celor administrative. Începând să răspund la aceste întrebări, la ce obiectiv ne propunem prin aceste orientări. Concluzia Colegiului de Comisare a fost aceea că directivele vor rămâne așa cum sunt, deci nu vom modifica textul sau anexele directivelor. În ceea ce privește actualizarea mai multor documente de orientare, care se va face în strânsă colaborare cu statele membre și părțile implicate, vom uh, clarifica mai multe oportunități pentru mecanismele de flexibilitate care există în actualul cadru legal. 6.4, 6.5, unde este vorba de acordarea de autorizații, dar și în ceea ce privește în articolul 18 în ceea ce privește regulile de protecție a speciilor. Nu vreau să anticipez ce se va uh, include în aceste orientări. Vor fi actualizate până în 2018 și va fi inclusă uh, o revizuire a actualelor orientări. Și ținem cont și de mm, chestiunile care au fost ridicate în discuție în cursul evaluării de sănătate, fitness check. De pildă, prevederile privind uh, derogările din articolul 16 vor fi actualizate explicând mai în detaliu care sunt posibilitățile de flexibilitate în actualul cadru, intenția fiind de aceea de a discuta orientările în detaliu cu autoritățile statelor membre, cu părțile implicate, pentru a clarifica cadrul legal, dar și uh, să ținem cont de jurisprudența existență și de preocupările manifestate în cadrul evaluării de sănătate. Și vreau să subliniez un lucru. Directiva Habitat și Păsări acoperă peste 1500 de specii și, de fapt, foarte puține din acestea s-au dovedit a fi problematice în ceea ce privește anumite activități umane. Dar și pentru aceste specii care sunt strict protejate și pun problema, există o anumită flexibilitate în cadrul directivei, în regimurile de derogare uh, pentru anumite necesități. Asta vrem să clarificăm prin orientări. Și în ansamblu, dacă planul de acțiune are succes în a accelera realizarea unui statut de conservare favorabil, reprezintă în sine un instrument uh, bun pentru utilizarea mecanismului de flexibilitate din directivă. Acum, în ceea ce privește chestiunea măsurilor contractuale versus administrative sau statutare. În primul rând, revine statelor membre misiunea de a stabili măsurile de conservare necesare și tot la latitudinea lor este dacă le vor include în planul de management sau în alte tipuri de planuri. Iar în acest context, statele membre vor opta pentru măsuri statutare, administrative sau contractuale. Noi uh, la nivelul comisiei nu preferăm una anume. Ideea, mm, până la urmă, fi de a realiza într-adevăr statutul de conservare dorit. Acum am să trec la întrebările care se referă la întrebările 1B, integrarea serviciilor de ecosistem în procesul decizii național. O întrebare din partea doamnei Briano. Cum anume încurajează Comisia statele membre pentru a ține cont de capitalul natural și cum se cearcă conștientizarea părților implicate, cum le încurajăm, încurajăm statele membre de a cartografia serviciile de ecosistem. În primul rând, trebuie să folosim potențialul inițiativelor care există deja, exemple bune, lecții învățate și a le um, transmite celorlalte state membre pentru acestea să fie cunoscute. Deci vom oferi orientări în această privință și de asemenea finanțare prin granturi din partea Eurostat sau coordonare din cadrul Orizont 2020 susținând și schimburile de experiență în acest context, sigur, serviciile de ecosistem uh, și includerea acestora vor duce la crearea unor uh, conturi de capital natural. Știți că Comisia a organizat o serie întreagă de evenimente pentru implicarea părților implicate și uh, Vom fi atenți pentru a învăța din exemplele bune care există în anumite state membre pentru a elabora aceste orientări care sperăm că vor fi utile. Am să mă trec acum la întrebările legate de acțiunea 2 vis-a-vis -vis de mai multe explicații cu privire la mecanismele de susținere pentru statele membre, întrebare din partea domnului Linț. În primul rând, recunoaștem că uh, Completarea orientărilor presupune poate și o consolidare a susținerii pentru autoritățile competente pentru a promova, de pildă, aplicarea inteligentă a procedurilor de acordare a autorizațiilor. În timp ce, iată, există mecanisme de susținere astăzi cu o țintă directă pe anumite politici, există totuși probleme în ceea ce privește acordarea de autorizații sau protecția speciilor, precum importarea și aplicarea cerințelor legale, durata procedurilor, accesul la orientări, bune practici cunoaștere și informații, implicarea părților implicate, unde considerăm că mai putem interveni cu susținere. Această susținere este specificată în fișa corespunzătoare. Am să subliniez un exemplu de aici care ar fi încurajarea statelor membre de a utiliza pe deplin acest uh, mecanism nou creat, interpares, în cadrul revizuirii de mediu, care poate fi foarte util pentru a uh, informa cu privire la cele mai bune practici și a face schimb de experiență între autoritățile naționale. Acum, în ceea ce privește prioritatea B, uh, asumarea politică și întărirea conformității. Au, existat uh, întrebări legate de între, punctul 4, finalizarea Natura 2000 și, mai specific, în ceea ce privește mediul marin, măsurile de conservare din partea doamnei Garcia. Aș spune că aici există mai multe măsuri pentru conservare la nivelul siturilor, inclusiv pentru mediul marin, care decurg și din alte acțiuni. În primul rând, pentru facilitarea dezvoltării măsurilor de pescuit din uh, politica uh, de pescuit pentru Um, siturile Natura 2000, care uh, sunt în coerență cu directiva cu privire la uh, strategia marină, inclusiv uh, susținerea abordării de regionalizare și în cadrul politicii comune pentru pescuit, asigurându-ne că măsurile de conservare sunt incluse în planurile multianuale de pescuit. Mai există și acțiuni pentru a facilita interacțiunea între uh, convențiile marine și organizațiile de pescuit pentru a dezvolta măsuri de conservare care să fie în conformitate cu directiva Natura 2000. În ceea ce privește măsurile legate de punctele 8, 9, 10, 11 privind cofinanțarea de planuri de management care pot include și mediul marin și aici este prevăzut schimbul de bune practici pentru a include Aici crearea de regiuni biogeografice pentru a aborda provocări comune. Aici trebuie incluse state membre și factori implicația și uh, aceste măsuri pot fi extinse și pentru mediul marin. De, de asemenea, pentru evaluarea rețel mediului marin pot fi incluse și rețelele uh, de părți implicate. Și șterge acum la acțiunea 6 o întrebare din partea doamnei Garcia pentru a promova conformitatea transfrontalieră. Există mai multe acțiuni în planul de acțiune care pot contribui în acest sens. Aș dori să subliniez acțiunea 6 în sensul că această colaborare la nivel biogeografic implicând statele membre poate promova și conformitatea transfrontalieră. Aș dori să vă reamintesc că responsabilitatea uh, în ceea ce privește conformitatea este la nivelul statelor membre, inclusiv pe componenta transfrontalieră. Noi venim doar să stimulăm acest lucru. Trec acum la uh, întrebările importante legate de acțiunea 7 în ceea ce privește carnivorele mari și cum anume poate fi abordată expansiunea acestora, o întrebare din partea domnului Dorfman, de asemenea o întrebare din partea domnului Briano în ceea ce privește clarificări suplimentare, în ceea ce privește planul de acțiune multispecie și rol coordină, rolul grupurilor de coordinare pentru păsări. Am să încep cu carnivorii mari, care a reprins o problemă ziua de azi. În primul rând, vrem să evităm despre să vorbim despre prevenirea extinderii uh, carnivorilor mari pentru că ursul și uh, lupul sunt specii uh, protejate. Deci încurajăm extinderea lor în cadrul lor natural. Trebuie să punem accentul pe coexistență, restaurare, întreținere, dar trebuie să uh, generăm aceste coexistență cu activitățile umane, pentru că și aceste populații de carnivori fac parte din ecosistem. Au și un rol ecologic. Problema, desigur, este că au lipsit uh, decenii, poate chiar și secole și oamenii uh, și-au pierdut și-au uh, pierdut cunoștința cum să abordeze această conviețuire. Există anumite conflicte, mai ales la nivel local și mai ales în ceea ce privește lupul, care s-a reîntors în zone de unde a lipsit mult timp. Aici, desigur, este o provocare fără îndoială. Dar în conformitate cu principiile generale de integrare, noi de la Comisie susținem toate măsurile care previn, reduc sau gestionează conflictele între mari carnivori și activitățile umane. Vă dau un exemplu aici, programul LIFE, care a avut mai multe proiecte tocmai în, pentru găsirea unor soluții aici și de asemenea și programele de dezvoltare rurală susțin uh, <clears throat> măsuri de uh, gestionare acestor conflicte prin măsuri de compensare, de asemenea și din fondul național, de asemenea adoptarea de măsuri de prevenție există de pildă <clears throat> posibilități de a te proteja cu câini, garduri, asistență tehnică pentru părțile implicate, campanii de informare, echipe de intervenție rapidă, de pildă în cazul urșilor. Și, mm, sigur, uneori există și un potențial de pericol pentru oameni. Ei bine, acum, în absența unor alternative satisfăcătoare, există derogări care permit uh, capturarea uh, sau uciderea unor specimene din specii strict protejate în anumite condiții și care se folosesc în momentul de față de către statele membre. Să nu uităm că există multe exemple în Europa de coexistență de succes și aici suntem în contextul platformelor UE, Uh, pentru cartografierea uh, cazurilor de coexistență de succes. On European Bird Species Coordination Group. First of all, this is a group for... Grupul de coordonare este prevăzut pentru proiectul Life Eurosab. Uh, acest proiect, conform acestui proiect, grupul ar trebui să aibă între 5 și 7 membri comisia, Convenția privind uh, speciile obligatorii, Federația Vânătorilor uh, și așa mai departe. Statele membre nu se așteaptă să fie membri neapărat, dar va exista un mecanism care să uh, le implice în acest proces. Deocamdată punem la punct toate aspectele practice și rolul acestui mecanism de coordonare. Se discută acum cu, cu cei care promovează programul acesta Grupa trebuie să fie unul consultativ uh, care să stabilească priorități de planul de acțiuni pentru anumite specii de păsări și animale ca să nu se întâmple dezvoltarea de programe izolate. Acum, prioritatea C, care se referă la investiții, vreau să vă vorbesc în primul rând despre câteva aspecte de ordin general și întrebările adresate de doamna Cadenba și domnul Florenz în ceea ce privește uh, de neajunsuri legate de finanțare, se există și o întrebare în ceea ce privește despăgubirile oferite proprietarilor de teren, adresată de doamna Cabeson Ruiz, o întrebare privind uh, cheltuielile, lecțiile învățate, învățămintele trase, legăturile cu alte fonduri și uh, cerințele financiare viitoare din partea noi de mass și uh, Ehm, și încă o întrebare de la domnul Demasmacă privind uh, monitorizarea fondurilor. În primul rând, așa cum am spus în introducere, în prezentare introductivă, acest plan de acțiune vrea să consolideze aplicarea directivei pe termen scurt până în, până în 2019, 2017-2019, ceea ce înseamnă în, în cadrul juridic actual și în CPM-ul actual. Comisia s-a gândit că nu era locul potrivit uh, pentru a discuta noul CPM și reforme de politici, cum ar fi pacul, de pildă, în acest plan de acțiune. Acest lucru se va discuta mai târziu pe parcursul anului. Bineînțeles, ne dăm seama că există neajunsuri de finanțare, inclusiv din cauza folosirii ineficiente a fondurilor disponibile. Acesta este unul dintre principalele elemente care reprezintă un obstacol de, în ceea ce privește buna aplicare și pentru perioada 2017-2019 uh, vom, uh, vom găsi unele acțiuni 9 sau 11 sau privind politicile sau privind, de, privind fondul uh, maritim și de pescuit, unde se vor promova măsuri de mai bună folosire, inclusiv prin programe de dezvoltare rurală și promovarea uh, sistemelor bazate pe resurse. După perioada 2019 există lucruri prevăzute în planul de acțiune. Este vorba despre îmbunătățirea planificarea financiară, planificării financiare multianuale. Este vorba despre cadrul de acțiuni priori, prioritare și acest lucru ne va permite să căutăm, să vedem în următorul CPM care sunt nevoile statelor membre. Mult mai exact. Acum, în ceea ce privește despăgubirea. Despăgubirea pentru uh, proprietari de teren se poate face prin pacul actual. Statele membre trebuie să se folosească sau nu de această posibilitate prin programe de dezvoltare rurală, de pildă, la acțiunea de la punctul 9, unde Comisia încurajează folosirea resurselor financiare de la Natura 2000 încercăm, bineînțeles, să, să înțelegem situația și să, să întrebăm de ce nu se folosesc mai mult uh, aceste fonduri. Se spune adesea că despăgubirea nu este suficient, despăgubirile nu sunt suficiente. De ce sunt folosite aceste fonduri suficiente de statele membre și cum se pot îmbunătăți lucrurile până în 2019? Acum începe monitorizarea fondurilor. S-a făcut o recomandare de la, la Curtea de Conturi către Comisie pentru a uh, Uh, stabili uh, indicatori trans, transversali pentru toate fondurile pentru următoarea perioadă de uh, perioadă financiară, bineînțeles, avem în vedere îmbunătățirea indicatorilor actuali și crearea unor noi indicatori, bineînțeles, fără să um, avem acum discuții privind noul CPM. Acum, acestea au fost întrebările generale privind prioritățile și în ceea ce privește acțiunile de la punctul 8, s-a adresat o întrebare de la doamna Aguilera Garcia despre cum ne putem asigura că în ceea ce privește sinergiile comune între fondurile europene și sectorul privat se face acest lucru cum trebuie și sau de la domnul de Mesmecher am fost întrebați dacă uh, vrem să avem criterii uh, mai uh, specifice de la facilitatea financiară de investiții. Acum, ceea ce privește privește sectorul privat. Am identificat, și acest lucru se spune în planul de acțiune, că există la ora actuală unele instrumente inovatoare pentru promovarea conservării terenurilor uh, private. Deci asta se întâmplă pe bază de voluntariat. Se întâmplă deja în Europa și în alte părți ale lumii, mai ales în Statele Unite ale Americii. Iar noi dorim să stimulăm investițiile din sectorul public în uh, programe de, de conservare naturală, și uh, să încurajăm organizațiile din sectorul privat să se îndrepte în această direcție. Nu credem că există un uh, risc aici de folosirea abuzivă a sinergiilor cu fondurile europene. În ceea ce privește uh, capacitatea financiară Natural Capital, acest lucru există numai dacă se aduce o contribuție la obiectivele de biodiversitate sau de schimbări climatice din regulamentul LIFE. Deci, acordul dintre Comisie și BEI cere BEI-ului să evalueze contribuțiile așteptate pentru la fiecare proiect pentru aceste obiective, iar apoi Comisia trebuie să țină cont de acest lucru în momentul în care evaluează eligibilitatea proiectelor, bineînțeles care este pasul necesar următor. Iar apoi, investitorii care primesc fonduri trebuie să monitorizeze și să uh, elaboreze rapoarte pe baza indicatorilor în ceea ce privește raportul uh, asupra mediului sau biodiversitatea. Deci trebuie să ne asigurăm că avem suficiente criterii pentru a folosi cum trebuie acest uh, sistem. Acum, în ceea ce privește uh, Uh, punctul 9 și PAC. Întrebarea este cum vrem noi să evaluăm impactul PAC asupra biodiversității, întrebarea de la domnul Florence și apoi mai multe detalii în ceea ce privește sinergiile uh, um, cu PAC de la uh, doamna Guerrero Garcia și o întrebare dacă există suficiente ambiții pentru a îmbunătăți coerența cu PAC, de la domnul Gebrandi. În ceea ce privește evaluarea impactului PAC asupra biodiversității, inclusiv folosirea resurselor financiare pentru biodiversitate la Natura 2000 și folosirea măsurilor Natura 2000 pentru a, pentru a despăgubi beneficiarii se, va face, se vor face toate aceste lucruri într-un anumit uh, studiu care va fi lansat în 2018 pe marginea acestui subiect, deci la această acțiune numărul 9, obiectivul este să se vadă câte fonduri sunt alocate uh, biodiversității de Natura 2000 pentru perioada actuală și uh, ce fonduri se folosesc și cum se folosesc. Iar, pe cât se poate, vrem să evaluăm și rezultatele obținute în urma folosirii acestor fonduri. În ceea ce despre gubirile, motivul pentru care am făcut referire la acest uh, lucru și, așa cum am spus mai devreme, este că uh, considerăm că nu sunt folosite măsurile pentru despăgubiri cum trebuie, se creează tensiuni în rândul agricultorilor care consideră că nu se face suficient. Deci cred că, credem că această măsură se poate folosi mai vast și trebuie să colaborăm cu statele membre să vedem de ce nu se folosește suficient această măsură a desfăgubirilor. Un alt lucru la fel de important este că statele membre trebuie să evalueze folosirea actuală a alocărilor financiare și să se asigure că autoritățile de mediu și agricole oferă informațiile necesare pentru gestionarea site-urilor Natura 2000 cu agricultorii și că sprijină agricultorii prin uh, serviciile specifice pentru asistența acestora. Vreau să vă spun un lucru important despre PAC, că s-a identificat uh, deteriorarea speciilor și a, a habitatelor din cauza agriculturii, ceea ce înseamnă că e nevoie de o integrare mai eficientă. Există și insuficientă uh, finanțare, dar și integrarea este insuficientă, iar în aceste studii vreau să vă atrag atenția asupra faptului că propunerea Comisiei de a interzice folosirea pesticidelor în uh, zonele de interes ecologic uh, a fost respinsă de curând la Comagri. Sperăm totuși că plenara va, ne va sprijini, va sprijini propunerea noastră. Vă reamintesc că zonele de interes ecologic sunt uh, în slujba uh, biodiversității, nu a producției agricole. Iată de ce este important să nu se folosească pesticidele iată, și iată de ce acestea sunt interzise pur și simplu. Ceea ce va însemna o, o integrare eficientă, după părerea noastră. Acum trec la întrebarea 11 privind uh, modul în care unii actori economici, cum ar fi organizațiile de pescari, uh, s-ar implica, cum uh, se vor aloca resurse pentru forme de pescuit sustenabile și cum se va ține cont de ecoturism și pescuitul durabil în zonele maritime protejate. Doamna nu a adresat această întrebare. Vom promova, bineînțeles, implicarea și bineînțeles, a organizațiilor de pescuit, ca și a altor părți implicate, bineînțeles, în zonele protejate, maritime protejate, Acestea sunt, acestea sunt părțile importante, cele, eh, implicate cele mai importante și există măsuri eh, din eh, politica de pescuit comună care vizează aceste zone protejate. Nu se alocă însă fonduri suplimentare pentru pescuitul durabil, dar la punctul 11, înlesnirea unui mai bune folosire a resurselor pe care le avem la ora actuală la dispoziție pentru biodiversitate, se poate ajunge la o absorție mai bună a banilor, iar apoi ecoturismul și pescuitul durabil sunt servicii de ecosistem foarte importante în zonele maritime protejate. Încă o întrebare legată de acțiunea numărul 12, de la domnul Demesmacher cu privire la finanțarea unei conectivități sporite și unei uh, infrastructuri uh, înverzite prin programele de dezvoltare rurală. Uh, da, avem o acțiune care are scopul de a pune la punct criterii de infrastructură, infrastructură verde la nivel european, care s-ar putea să fie preluată de următorul CFM și în PAC și în programele de dezvoltare rurală. Dar în ceea ce este măsurile de îmbunătățire a folosirii actuale a programelor de dezvoltare rurală, statele membre, bineînțeles, pot să-și folosească uh, resursele proprii pentru infrastructura verde. Deci, după părerea noastră, se poate face acest lucru și prin programele de dezvoltare rurală. Ajung acum la cea din urmă prioritate privind Uh, comunicare și implicare generală, întrebările care s-au adresat aici, dintre aceste întrebări s-a degajat o întrebare generală de la doamna Brianeu. Cum, pot, putem, cum puteți dumneavoastră să vă aduceți contribuția la uh, răspândirea acțiunilor propuse pentru a se atinge obiectivele? Vreau să vă spun că, da, e o întrebare foarte bună, pentru că acest plan de acțiune este pentru noi toți, pentru toți cetățenii europeni, inclusiv, bineînțeles, Parlamentul European. Uh, care joacă un rol foarte important în ceea ce privește aceste activități uh, și pe baza soluțiilor care uh, pot uh, fi oferite problemelor dificile și pe baza informațiilor oferite publicului și pe baza nevoii implicării părților implicate, mai ales utilizatorii de terenuri, proprietari de terenuri. Noi avem o broșură în toate limbile Uniunii Europene și sperăm că uh, se poate discuta pe baza acesteia în uh, întâlniri, întâlnirile bilaterale cu statele membre și cu părțile implicate de, și de partea noastră, bineînțeles. Noi am vrea să fie implicați și deputații în acest proces. Vă rog să nu uitați că acele, exact acele acțiuni care aduc o, o plus valoare discuțiilor pentru următoarea perioadă, următorul CPM, trebuie să țineți cont de aceste discuții, fiindcă rolul dumneavoastră ca Parlament European este foarte important aici. În ceea ce privește întrebarea 13, s-a adresat o întrebare de la doamna Briano cu privire la modul în care vom uh, implica mai mult Comitetul Regiunilor și avizele acestuia uh, și platformele tehnice în ceea ce privește cooperarea cu privire la mediul conjurător uh, între Comisie și Comitetul Regiunilor, vă asigur în primul rând că planul de acțiune a ținut cont de avizul Comitetului Regiunilor, chiar uh, COR a fost uh, implicat însuși în punerea la punct și elaborarea acesteia. Planul de acțiune conține acțiuni cum ar fi 1, 6, 14, unde nu își aduce, face comentarii Comisia în ce resursele alocate dar uh, suntem convinși că COR este cu totul alături de noi. Această platformă tehnică comună pentru cooperare în ceea ce privește mediul înconjurător. Acum uh, se întâmplă deja acest lucru, dar se va consolida. Există seminarii, ateliere și conferințe pentru a promova o aplicare a directivei uh, Nature 2000. Această platformă Uh, aceasta apare la programul cadru numărul 7, o platformă instituită de Comisie și COR pentru a înlesni dialogul și punerea la, și agregarea de informații pentru a aplica legislației la nivel local. Iar, bineînțeles, acest lucru se va aplica și la directivele privind natura. Am avut o întrebare de la lumea Briano privind acțiunea numărul 14, dacă patrimoniul cultural intangibil este acoperit de această acțiune și cum pot cetățenii să aplice pentru uh, anul european al patrimoniului cultural 2018. Patrimoniul cultural tangibil și intangibil, ambele, vor fi avute în vedere în ceea ce privește până aplicarea acțiunii 14 și interacțiunea între a, um, activele tangibile și ecosistemele naturale uh, trebuie să pună accent pe punctele de sinergie dintre aceste două site-uri de patrimoniu, iar participarea la anul european uh, privind patrimoniul cultural va face obiectul unei decizii a Parlamentului European și Consiliului, iar Comisia s-a implicat deja cu coordonatorii naționale numiți de statele membre pentru pregătirea anului european și a cerut proiecte uh, și printre care și Creative Europe, acestea sunt deja prevăzute. Ultimul uh, diapozitiv se referă la pașii următori. Acesta, într-adevăr, este un program ambițios care implică foarte mulți participanți pentru perioada de 2 ani și jumătate. Unele acțiuni s-au luat deja, de pildă ziua Natura 2000 pe, 12, pe 15 mai a fost deja uh, anunțat. Am avut o conferință pe 6 iunie comună cu COR, iarăși și președinția malteză, unde vicepreședintele Timmermans, la în um, discursul de încheiere, a subliniat angajamentul Comisiei față de planul de acțiune și uh, acum ajungem la faza finală a acestui uh, plan. S-au desat și întrebări generale în ceea ce este planul de acțiune și dacă mai am timp, uh, aș dori să le răspund. Este vorba despre o întrebare adresată de domnul Poci. De ce nu pune mai mult accent pe anumite legi privind biodiversitatea și în anumite sectoare, transport uh, și așa mai departe. Uh, toate acțiunile noastre, după, acțiunile noastre au un impact asupra biodiversității și nu am vrut să le, uh, să le luăm sectorial, să avem orientări generale despre cum să se implice serviciile de ecosistem în, în procesul decizionar. Iar acest lucru poate să uh, aducă mari avantaje în toate sectoarele menționate. S-au adresat și întrebări despre faptul că de ce există, de ce lipsește inițiativa polenizatorii. Uh, vreau să vă spun că, într-adevăr, poleniza polenizatorii sunt foarte importanți în, în natură și uh, există un serviciu al ecosistem foarte important care este acum, care, a cărui situație se înrăutățește și există o legătură aici, bineînțeles, fiindcă anumite specii de polenizatori, nu mă refer doar la albine, ci și la păsări și lilieci, și acestea sunt uh, incluse în uh, legislația uh, de resort, dar noi considerăm uh, că acest, acest subiect este mai vast, este, intră aici în legătură cu uh, chestiuni fitosanitare și așa mai departe și Comisia va avea în vedere, bineînțeles, acest subiect, dar, în af- dar nu în cadrul planului de acțiune. S-au adresat și întrebări uh, de ce nu avem o, o, uh, o inițiativă privind o, o rețea transeuropeană uh, de către mai mulți europarlamentari. Există acțiuni specifice pentru uh, o infrastructură verde la mai multe niveluri pentru resta- restaurarea naturii și a site-urilor Natura 2000. Nu am dorit uh, să uh, prevenim nicio acțiune pe viitor la CFM. Uh, s-ar putea pe viitor să avem acțiuni privind infrastructura verde și care să fie incluse în CFM dacă se consideră că sunt necesare aceste acțiuni specifice privind rețelele trans europene. Dar aceste orientări vor Uh, permite o fază de testare pentru a vedea cum putem uh, avea, infrastruct- uh, avea infrastructuri verzi importante care să fie putem luate în considerare în CPM. Două întrebări importante referitoare la strategia pe biodiversitate, inclusiv de la domnul Gerbrandi. Planul nostru va contribui în mod semnificativ pentru a atinge obiectivele legate de biodiversitate, însă trebuie să vă spun că planul de acțiune de unul singur nu poate să ducă la atingerea acestor obiective, pentru că trebuie să se ia măsuri mult dincolo de prevederile din directive în sine. Dacă ne uităm la obiectivele 3, 4, 5 și 6 din strategia biodiversității în Uniunea Europeană. Deci aceasta este doar o contribuție, nu un panaceu. S-a mai pus întrebarea dacă vom avea suficientă voință politică pentru a atinge obiectivele de biodiversitate și dacă ele vor avea un, un caracter mai prioritar. După cum am spus, avem 15 acțiuni concrete, peste 100 de subacțiuni. Majoritatea vor fi lansate până în 2017 și realizate până în 2018. Avem progrese rapide legate de punerea în aplicare și noi considerăm că acest plan de acțiune oferă o bază foarte solidă pentru politica biodiversității în Uniunea Europeană. Credem că nu e doar un mod de a stimula biodiversitatea, ci și voința politică. Dacă ținem cont de acest plan de acțiune, de la DGNV, condus de vicepreședinții Timmermans și Katainen, și uh, cu implicarea mai multor uh, servicii ale comisiei, se vede clar că nu există dubii um, legate de angajamentul comisiei. Angajamentul este prezent și, de asemenea, credem și sperăm că statele membre vor da dovadă de același angajament. Dacă planul de acțiune va ține cont de specificul fiecărui stat membru, a fost întrebarea domnului Herbrandi, uh, și dacă Comisia trebuie să adapteze acest plan, da, e clar că se va ține cont de specific. De aceea avem dialoguri bilaterale, de aceea vrem să ținem cont de aspectele locale, desigur, deci răspunsul este da. În ceea ce privește introducerea statelor membre și a uh, părților interesate. Acest fitness check a fost făcut în colaborare cu statele membre, de statele membre și credem că ține cont de uh, problemele apărute. Deci nu există niciun motiv ca ele să nu fie um, luate în calcul. Aș dori să mai răspund rapid la niște întrebări care nu cerau acțiuni specifice. În primul rând, în legătură cu întrebarea domnului Kerbrandi privind uh, situația uh, sitului Walovieja din Polonia, pot să vă spun că autoritățile poloneze au trimis un răspuns la avizul motivat privind uh, tăierea de copaci din, acea, din această pădure respingând acuzațiile Comisiei privind cu privire la încălcarea articolelor 6.1, 6.2, din directivă și articolului 5. Uh, deci, uh, autoritățile nu intenționează să se oprească din uh, tăierea de copaci din această zonă, iar Comisia va continua cu măsurile, uh, trecând la următorul pas și anume acțiunea la curte. Domnul Huitema a pus o întrebare referitoare la uh, pășunile permanente sensibile. Întrebarea era dacă se poate inversa această desemnare. Da, teoretic e posibil ca unele zone să fie scoase din această categorie, însă doar în cazuri foarte specifice. De exemplu, dacă uh, beneficiile de mediu ale acelor zone, de exemplu pentru sequestrarea, pentru captarea carbonului, ar putea fi uh, exploatate în alt mod și nu prin desemnare. Acest lucru se regăsește în documentul de lucru privind practicile de greening și uh, PAC. În orice caz, Comisia speră să fie mai multe pășuni desemnate, noi credem că tu, în uh, următorul an toate pășunile trebuie desemnate ca fiind uh, pășuni desemnate uh, sensibile. Există o singură parte în planul de acțiune referitoare la acest subiect. Am încercat să răspundem la toate întrebările. Mulțumesc mult pentru atenție. Thank you very much for this. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare exhaustivă. Era foarte necesară Ați primit 45 de întrebări de la membrii Comisiei Envi. Sper că colegii sunt mulțumiți de răspunsurile primite. Cu toate acestea, le dau posibilitatea să intervină acum dacă au întrebări suplimentare. Domnul Florenț, domnul Dorfman, poate? Doamna Kadenbach? faceți-mi semn dacă vreți să puneți întrebări. Domnul Demesmacher și apoi într-o a doua rundă de întrebări putem să dăm cuvântul și celorlalți deputați care nu sunt printre autorii întrebărilor adresate comisiei. Domnul Florent, mulțumesc. În primul rând, mulțumesc foarte mult comisiei. Cred că ați făcut mare eforturi, v-ați străduit uh, să uh, aveți o influență pozitivă asupra naturii în Europa în general. Deci vă mulțumesc pentru eforturile făcute. Dar eu am o problemă acum. Eu sunt la sfârșitul lanțului dumneavoastră. Eu sunt uh, agricultorul care trebuie să facă eforturi și să evalueze pozitiv sau negativ uh, situația. Nu sunt eu cel care să vă critice aici, dar aș vrea să mă refer la câteva lucruri fundamentale. De exemplu, um, arele de conservare. Uh, să uh, ne gândim la cormorani, de exemplu în, în țara mea, dar și în Austria, uh, situația definirii acestor arii de conservare a fost o catastrofă, o adevărată catastrofă. Pentru că Comisia uh, a spus, bun, există aceste arii, iar uh, apoi vânătorii sau pescarii, pentru că mereu vorbim de vânători, dar sunt și pescarii, pescarii s-au înscris uh, în uh, asociații de protecție a naturii și au decis să dea în judecată uh, aceste măsuri și a durat ani de zile procesul. Aceste arii trebuiau să devină mai sigure, însă nu s-a întâmplat. Și cred că uh, noi la Bruxelles trebuie să uh, ne dăm uh, seama de faptul că mult, foarte multe zone de pescuit își pierd valoarea pentru că uh, sunt protejați cormoranii. Uh, și cormoranii vin și prind pești și deci lacurile rămân goale. La fel, situația legată de lupi în Suedia Uh, noi venim cu prevederi de la nivel uh, european, apoi guvernul suedez face propuneri, uh, se definește arile de conservare, apoi comisia vine iar și corectează, apar conflicte între guverne și Comisia Europeană și rezultatul este că uh, lupii uh, umblă vesel și mănâncă renii în uh, uh, pădurile din Suedia și sigur că pe plan financiar nu e grav că se pierd reni, însă uh, proprietarii acestor animale nu mai reușesc să le adune pentru că sunt animale împrăștiate pe distanțe de mulți kilometri. Și cred că totul e foarte complicat și ar trebui să luăm măsuri ca să fie totul clar și limpede, uh, să fie clar care este area de conservare. Pe urmă vine un ONG și spune că mai trebuie să ținem conști de lupii din Europa de Est, de care nu se ținuse cont, de care au o populație foarte mare. mare. Sunt uh, sute de mii de astfel de situații de care trebuie să se țină cont și pentru mine e foarte important ca agricultorii să fie implicați. Sigur că nu trebuie să facem tot ce spun ei, bineînțeles, însă în unele state merge bine, în țara mea nu a fost de fapt atât de rău, însă chestiunea despăgubirilor uh, e una care nu convine niciunui agricultor, pentru că animalele pierdute Uh, nu au, de fapt, valoarea, valoarea medie cu, care apare în texte și deci ar trebui să se găsească o soluție mai bună. Cred că ar fi bine să existe mai multă flexibilitate pentru agricultori. Ei ar fi mult mai mult ajutați în acest mod. Cam acesta era cel mai important lucru pe care voiam să-l spun, stimate doamne, stimați domn de la comisie. Astăzi nu ați pomenit nici măcar o dată faptul că agricultorii trebuie să aibă și un venit suficient. Uh, eu asta aș critica la modul general în legătură cu punerea în aplicare a propunerilor în agricultură. Pentru că agricultorii trebuie să mai și câștige bani. Și o spun asta, s-a întâmplat trei ani la rând ca uh, laptele să coste mai puțin decât apa minerală ce să mai facă agricultorii atunci? Cum să mai pună în aplicare și toate aceste programe? Dacă portofelul e gol, e gol. Și deci eu mi-aș dori să ținem cont în permanență și de uh, faptul că această politică uh, agricolă comună e o nebunie de multe ori. Eu sunt uh, de partea aceasta. Mulțumesc, domnule Florenț. Domnul Dorfman. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să continui eu de unde s-a oprit colegul Florence. Am impresia, în directiva habitatelor, există o flexibilitate pe hârtie în ceea ce privește introducerea caracterului de protecție a acestor zone, însă, în practică, această flexibilitate nu există. Domnul Florenț a dat câteva exemple în legătură cu uh, zonele de pescuit, cu lupii, la care m-aș referi și eu. Sunt, într-adevăr, uh, uh, în Europa multe, multe zone cu probleme. Și de la nivel european s-au introdus aceste măsuri, însă cred că am uh, exagerat. Ar trebui să avem și flexibilitate în punerea în aplicare în ceea ce privește arile de conservare. Și sigur că flexibilitatea există, îmi veți spune, există pe hârtie, dar dacă ne uităm uh, la ce s-a pus în aplicare în ultimii ani, vedem că, de fapt, o flexibilitate e zero. Pur și simplu, în practică, nu se întâmplă. Trecând acum la Trecând acum la dragul nostru lup, am uh, vorbit despre, uh, comis, uh, despre acest subiect cu Comisia, cu Comitetul Regiunilor și Comisia ne spune întotdeauna același lucru, că e nevoie de coabitare, de o viață comună între agricultori, inclusiv agricultorii de la munte, agricultorii care practică agricultura intensivă și lupi. Și ar fi bine și frumos, dar eu aș spune că uh, colaborarea, conviețuirea agricultorilor cu lupii la țară este ca și conviețuirea oamenilor cu șobolanii la oraș. E posibilă în teorie, dar în practică e altfel. În Germania, de exemplu, dacă populația, ă, dacă se intervine în populația de lup și de fapt în multe state nu se poate interveni, deci dacă nu se intervine, populația de lup se dublează, de, ă, se dublează în trei ani. Eu sigur că va trebui să se găsească un echilibru. Echilibrul apare uh, când um, caprele și oile sunt mâncate de lupi. Uh, în situații specifice, și vorbesc uh, aici din experiența de, din țara mea, eu vin într o zonă de munte unde se cresc foarte multe oi și capre și astfel de lucruri nu, nu pot fi făcute. Aceste animale sunt uh, sus, în munți, la peste 5.000 de metri altitudine în unele cazuri. Și uh, trebuie să uh, ne dăm seama că nu avem cum să intervenim. În ceea ce privește biodiversitatea în Italia, avem acum mai multe mii de lupi. Estimările ne arată că uh, un, o treime până la jumătate din acești lupi se înmulțesc cu câini. Deci uh, ce reiese, ce uh, reiese este o corcitură, o populație hibridă care nu mai e lup și care complică situația și mai mult. Iar uh, protecția pentru lup va face să tot crească această hibridizare a populației de lup și în Italia ne vom trezi în câțiva ani că vom avea doar uh, populația hibridizată. Pentru că acești lupi se înmulțesc cu câini. Ce înseamnă toate astea? Înseamnă, cred eu, că va trebui să ne gândim foarte rezonabil la uh, ce are sens să facem și cum e posibilă o uh, conviețuire între necesitățile agricultorilor, ale agricultorilor din zone montane și protecția biodiversității și Eh, reintroducerea lupilor eh, în toată Europa, cum va contribui acest lucru la biodiversitate? Va spori biodiversitatea sau va scădea? Pentru că dacă încep să dispară uh, oile, eu nu știu dacă astfel crește biodiversitatea. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Kadenbach. Mulțumesc, în primul rând, vă mulțumesc pentru prezentări și pentru răspunsul foarte uh, exhaustiv. Pe plan structural a fost foarte plăcut de urmărit prezentarea dumneavoastră. Aș avea o uh, completare în legătură cu polenizatorii în legătură cu ce ați spus dumneavoastră. Și apoi, aș dori să mă leg și eu de ce a spus antevorbitorul meu. Sunt de acord cu majoritatea lucrurilor spuse. Într-adevăr, agricultorii sunt responsabili de protecția naturii. Am vorbit uh, despre castor, am vorbit despre pești. Această uh, problematică nu poate să fie dată deoparte complet. E important să avem uh, în vedere acceptarea, toleranța uh, domeniilor de Natura 2000. Uh, să nu uităm că avem și lobby-uri foarte puternice care sunt prezente și în presă. Avem uh, protecția naturii pe de altă parte și se creează o situație de conflict, o situație plină de frustrare. Ceea ce e urât și se întâmplă foarte des uh, ca aceste conflicte să nu fie bazate pe probe științifice deloc. Ar fi nevoie de decizii mai clare, de prescrieri mai clare din partea comisiei, pentru că presiunea asupra uh, publicului uh, duce tot timpul uh, la um, Uh, probleme, fie că apar lacune, fie că apar interpretări diferite ale legislației. Mi se pare greu. Se vede uneori că în unele regiuni au fost excepții, în altele au fost derogări, în altele au fost alte posibilități de intervenție și uh, alte regiuni se întreabă de ce nu e așa și la ele. Cred că e important să fie uh, prescripții mai clare, condiții exprimate mai clar de comisie, astfel totul va fi mai simplu. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnul Demesmaker. Yeah, thank you well. um, okay. Mulțumesc. La rândul meu doresc să mulțumesc Comisiei Europene pentru prezentarea foarte completă și pentru răspunsurile oferite. Vă sunt foarte recunoscător că încercați să luați toate măsurile necesare pentru a ne răspunde la întrebări. Poate că n-ați răspuns chiar la toate întrebările, însă e clar că avem așteptări mari de la acest plan de acțiune. Ne dorim uh, orientări mai bune în ceea ce privește directivele de protecție a naturii, și în ceea ce privește punerea lor în aplicare în teritoriu, care trebuie ameliorată. Acest plan de acțiune reprezintă un progres real. Până la urmă, va trebui să atingem obiectivele de biodiversitate pentru 2020 și aici Comisia Europeană uh, consideră că trebuie să facem mai mult și că măsurile existente nu vor fi suficiente. Eu nu am înțeles încă foarte bine cum uh, va putea Comisia Europeană să facă mai mult și ce are în vedere pentru perioada post-2020. Această criză a biodiversității necesită o viziune pe termen lung. Suntem blocați de, însă de cadre financiare pe termen scurt. E un handicap, însă sunt uh, cu toate acestea de părere că ar trebui să ne pregătim mai bine viziunea pe termen lung. Și aici uh, mă gândesc în mod specific la anumite propuneri din raportul meu de exemplu, în ceea ce privește infrastructurile ecologice, aici consider că anumite propuneri mm, din partea Comisiei sunt insuficiente. Știu că uh, modul acesta de lucru pe termen scurt ne împiedică să progresăm, însă cred că ar trebui acum să avem și o altă viziune, pe termen mediu, pe termen lung, trebuie să creăm adevărate infrastructuri ecologice, ceea ce este valabil și pentru polenizatori. Într-adevăr, mi se pare că lucrurile se lungesc prea mult timp. Și este vorba de o problemă urgentă care ar trebui să fie abordată într-un mod um, integrat. Cred că și aici este nevoie de viziune și de propuneri de acțiune coerente pe termen lung și sper ca Comisia să facă tot ceea ce trebuie în acest sens. Mulțumesc, domnul Flanagan. Uh, thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Ați vorbit uh, de un domeniu care, din experiența mea, este cel mai important atunci când este vorba de directiva cu privire la păsări și habitate și implicarea oamenilor. Punctul cel mai important este comunicarea. Sunt de acord cu conservarea, cred că este esențial. Viitorul nostru depinde de acest lucru. Dar, dacă nu te consulți cu oamenii în avans, atunci lucrurile uh, degenerează. Și pe directiva păsări nu s-au făcut consultări. Ce s-a întâmplat în schimb e că nu am făcut decât să stabilim niște situri rapid, cât se poate de rapid, fără să analizăm situația și am uh, vorbit de comunicare. Vă dați seama o situație în care acestea să fie desemnate ca astfel de situri și nu se mai numesc așa cum aveau nume tradițional de 600 de ani. Eu îmi iau combustibilul de la așa numitul Clun Kingdom Bark de mulți ani. Dacă le spui acum oamenilor că nu poate să mai facă ceva pe o bucățică de pământ, nu poți să faci să schimbă numele. În alt caz, un uh, acest obicei al tăierii turbei uh, persistă de uh, generații. Un om face asta de 27 de ani și uh, după ce a apărut directiva, un polițist i-a spus că dacă continuă să facă ce face, va fi arestat și va putea să se confrunte cu o pedeapsă de trei ani de închisoare și jumătate de milion ca amendă. Deci, trebuie să revenim la comunicare. Sunt de acord că a fost o problemă cu comunicarea. Acum, care este problema de comunicare cu Comisia Europeană și UE? Ar fi uh, poate prea ușor să spun că a fost uh, vina dumneavoastră. Dar de fapt n-a fost și guvernul nostru a încercat să dea vina pe dumneavoastră, că de fapt nu s-a consultat la nivel uh, național. E ca și o consultare de genul unei competiții de tir cu arcul, unde întâi tragi cu arcul și pe urmă ne ținta. La noi, autoritățile regionale și locale uh, nu există ca atare, funcționează doar pentru a gestiona banii europeni dintr-o zonă în alta. Avem o comisie de afaceri europene uh, și uh, acolo lucrurile ar trebui să se întâmple în ceea ce privește consultarea. Din păcate, se întâmplă mai des atunci când suntem la Strasbourg. Strasburg. Comunicare, da, e nevoie de mai multă. În aceeași ordine de idei am stat un, de vorbă cu oamenii din aceste turbării și uh, s-a ajuns uh, la mari uh, degenerări până la urmă, unde a trebuit să intervină și trupe înarmate, pentru că poliția la noi de regulă nu este înarmată. De asemenea, alt uh, om n-a putut să mai ajungă la zona din care își recolta el această turbă pentru că este interzis să și treci prin acele situri. Deci astfel de măsuri uh, trebuie uh, mai bine pregătite. Eu sunt vegetarian, apreciez flora și fauna. Nu comentez um, aceste măsuri ca un vandal de mediu. Însă știu ce se întâmplă la mine acasă. Pentru că dacă vorbim de specii um, care sunt în pericol, Sigur, trebuie să avem grijă, dar mai există altă și specie periclitată și este omenirea acolo de unde vin. Și nu este o exagerare sau încercarea mea de a ține un discurs aici, este un fapt. No People West of the Shannon a fost abrevierea folosită de asociația cu privire la protecția mediului. Și la asta se va ajunge dacă nu le consulți cu oamenii. Comunicarea n-a funcționat. În țara mea se pune accentul doar pe mediu. Eu nu cer să nu punem accentul pe mediu. Vreau doar ca și oamenii să fie în, centru, în centrul atenției. Trebuie ținut cont de nevoile sociale ale oamenilor care, de fapt, furnizează aceste beneficii sociale. Uh, până la urmă, același lucru s-a întâmplat și în ceea ce privește protecția uh, plantelor. Uh, unele au fost îndepărtate, după care s-a ajuns la concluzia că trebuie revenit la acest lucru. MFSD, Foarte mulți agricultori și um, pescari mici sunt afectați de faptul că aceste zone sunt zone de conservare și sunt deja incluse într-un sistem de desemnare a zonelor speciale. Avem nevoie de mai multă comunicare până la urmă. Pentru că ideea că uh, activist pentru mediu este un cuvânt murdar este desperiat. Dar asta s-a întâmplat. Uh, pentru că nu s-a vorbit cu oamenii, nu a existat comunicare. Sunt de acord cu această directivă, încă o dată vă spun, dar trebuie să se comunice cu oamenii și trebuie să se țină cont de ei pentru că aceste subiecte sunt foarte delicate, iar uh, lucrurile se agravează, iar momentul în care uh, dispar uh, aceste soiuri, ce se va întâmpla cu aceste terenuri? Cine le va gestiona? Veți veni voi să le gestioneze? Le va face cineva pentru ei? Nu, noi le vom gestiona și dacă ne pierdeți pe noi și nu vom mai fi de partea voastră, atunci nu va avea nimeni de câștigat. Deci trebuie să avem pe oameni de partea noastră. Mulțumesc! domnule Flanagan. Mulțumesc, doamna Auken. Um, probleme. Mulțumesc uh, foarte mult. Ați reușit să ne dați un răspuns la multe întrebări, însă problema este că Domeniul însă nu este luat în serios. Se acceptă în continuare că banii din Natura 2000 care pot fi folosiți pentru biodiversitate nu se cheltuie. Se spune că este regretabil, dar nu se face mai mult. Mă bucur că Comisia a inițiat această procedură împotriva Poloniei, dar riscăm și aici să avem de face cu un caz care se soluționează după moartea pacientului. Una dintre cele mai importante, una dintre cele mai importante zone pentru biodiversitatea din Europa se distruge aici. Și trebuie făcute două lucruri pentru îmbunătățirea situației. Respectarea legilor, asta și la nivelul comisiei, ca comisia să intervină efectiv atunci când uh, sunt încălcate legile și, în al doilea rând, o finanțare corespunzătoare și aici eh, trebuie spus că banii eh, care sunt necesari pentru politica agrară comună să și fie folosiți eh, cu o destinație precisă pentru menținerea biodiversității a naturii În zonele agricole asistăm la o scădere drastică a diversității uh, la păsări. Este un semnal uh, uh, de alarmă. Eu aș dori să le pot arăta copiilor și nepoții, de fapt nepoților mei, ce păsări, cu ce păsări am crescut. cum arată ciocârlia. Convenția ONU, de fapt, pune accentul pe biodiversitate și faptul că acest lucru contribuie și la menținerea climei. Nu e vorba că ne plac sau nu ne plac lupii. Înainte se știa că există natură și aveai grijă de propriile animale, dar acum iată că uh, orice poate amenința propriile animale trebuie executat. Este o abordare ciudată. Noi trebuie să uh, recunoaștem importanța biodiversității și pentru protecție climei. Mă bucur că Comisia a preluat această idee Însă trebuie să fim mai consecvenți atât în ceea ce privește finanțarea, cât și uh, obligațiile juridice și respectarea legilor. Și aici uh, Comisia are instrumente foarte bune la dispoziție. <clears throat> Mulțumesc! Domnul Hoisling mai dorește să intervină. Da, mulțumesc. Din păcate, domnul Dorfman nu mai este aici, acum, din cauza discuției cu locul. Cunoaștem și în Germania această dezbatere, ceea ce uh, mă miră pe mine este că se dă vina pe uh, directiva Natura 2000. Într-adevăr, da, lupii se uh, mulțesc mai mult decât acum câțiva ani și anumite tipuri de berze uh, dar lucrurile trebuie văzute din perspectivă generală. Poate că anumite specii uh, se mulțesc uh, mai bine, dar uh, pe de altă parte uh, vedem că scade numărul de specii în zonele agricole. În zona mea, în ultimii 35 de ani, 95% din prepelițe au dispărut. Iar cele care mai există sunt amenințate. Însă toată lumea vorbește despre lupi, despre castori și așa mai departe, Săptămâna viitoare avem vot în Parlamentul European despre zonele uh, de interes ecologic și aceste 5% uh, uh, și trebuie să decidem dacă pe aceste zone de interes ecologic se, poate folosi, se pot folosi în continuare pesticidele în condițiile în care aceste zone sunt doar de 5%, dacă, nu va, mai, dacă va fi posibil în continuare, cred că dăm dovadă de uh, sărăcie intelectuală. Sigur că aici trebuie să rediscutăm și politica agricolă, pentru că uh, aici problemele sunt mult mai mari decât în uh, cele protejate. Yes, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai dorește nimeni altcineva să intervină, revin la domnul de Roza pentru a concluziona dezbaterii. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor europarlamentarilor pentru comentarii. Văd că nimeni nu este împotriva planului de acțiune. Am senzația că a fost bine primit, poate cu anumite critici, dar permiteți-mi să vă răspund. Domnului Florenț, vă pot spune că respectăm uh, situația fermierilor în general, știm uh, <clears throat> situația grea în care se află. Sigur că prețurile la lapte n-au nicio legătură cu Natura 2000, dar înțelegem că în trecut, dar și acum, Natura 2000 poate fi percepută ca o povară suplimentară și dumneavoastră ați identificat câteva cu aceste specii uh, problematice. Da, ați vorbit de cormoran, dar același lucru poate fi spus și de castor și așa mai departe. Dacă uh, cauzează dezastre în anumite situații pe care le-ați menționat, atunci este nevoie de acțiuni pentru a clarifica ce se poate face. Uh, Cormoranii, castori, oterii au uh, un statut de conservare uh, pozitiv și atunci se pune problema protejării interesului public, precum a pescuitului. Însă, uh, e clar că avem nevoie de clarificări și armonizare cu privire la modul de a aborda aceste chestiuni. În anumite minți, specii și specimene uh, nu sunt o chestiune distinsă. Nu trebuie să protejezi un anume specimen pentru a proteja specia. În anumite locuri există bună practici, în alte locuri practici foarte proaste. Însă practica recurentă uh, e de a da uh, vina pe Bruxelles. Însă modul de gestionare și modul în care se aplică derogarea ține de nivelul național sau regional. S-a dat exemplul lupilor din Suedia, viză care au un statut de conservare favorabil. Noi, la nivelul Comisiei, putem spune că nu e suficient uh, să spui că numărul de populație viabile este X, ci trebuie ținut cont și de reziliența genetică. Și în uh, Suedia este o mare problemă a um, înmulțirii în cadrul aceleași grup de animale. Sigur că fermierii trebuie să aibă un venit sustenabil, însă sigur că trebuie să beneficieze de compensări datorită impactului Natura 2000. Există fermierii sunt uh, cei care gestionează și modelează până la urmă modul în care arată terenurile. A spus că e nevoie de mai multă flexibilitate. Uh, tocmai de aceea este nevoie de acest plan de acțiune. Sigur, avem documentul, spiritul și litera directivelor. Însă știm că există și cazuri, poate și exemplu acela extrem al domnului Flanagan, unde nu a existat niciun fel de flexibilitate. A fost un exemplu de proaste practici, dar există din fericire și bune practici. Acum, uitându-ne la lupi și această chestiune dintre oameni și lupi. Sigur că oamenii nu privesc uh, lupii și uh, șobolanii în același uh, fel. unii nu înțeleg uh, ce probleme pun uh, lupii pentru comunitățile rurale, de pildă. Sigur că S-au pierdut anumite practici existente de secole în ceea ce privește această conviețuire. Și sigur că creșterea populației de lup nu trebuie să fie în detrimentul uh, stocului de animale. Însă nu putem spune nici că dacă avem un anumit număr de lup se vor pierde celelalte specii. Nu am informații cu privire la hibridizare care să până să vină cu riscul hibridizării întregii populații de uh, lupi. Există, sigur, cazuri izolate. În ceea ce privește trimiterea la polenizator din partea doamnei Cadenbach și a domnului Demesmaker, vă spun că uh, programul nostru în acest sens continuă. Ne consultăm și cu celelalte celelalte direcții generale implicate pentru a avea cea mai bună abordare. Doamna Kadenbach s-a referit și la diferențele regionale. Da, într-adevăr, asta țintim. Știm cazuri în care se aplică bine, alte cazuri unde există practici proaste. Ideea e de a le prelua pe cele bune în orientări și să generăm și acest dialog uh, bilateral. Mă bucur că aveți așteptări ridicate față de aceste orientări. Noi știm că nu este suficient să figureze doar pe site-ul nostru în limba engleză. Trebuie tradus și trebuie să colaborăm și cu autoritățile naționale pentru a le distribui mai departe. În ceea ce privește uh, țintele de biodiversitate. Da, este o provocare pentru că acestea sunt până în 2020, încă nu ne încadrăm. Planul de acțiune ajută, însă aș spune două lucruri aici. Infrastructura verde aduce o contribuție care depășește rețeaua Natura 2000 ca atare. Mai e și altceva ce poate fi util, aceste orientări cu privire la cum să ții cont de serviciile de ecosistem. Pentru că în toate sectoarele, în conturile naționale, în anumite proiecte, se ține cont deja de aceste lucruri în regulile naționale și acest uh, lucru poate Uh, duce la o schimbare a sferei de acoperire. Deci, în baza actuale strategii globale, avem um, um, câteva obiective, cele ICTS, pe care nu le vom uh, atinge pe toate, dar trebuie să ne gândim cum anume elaborăm o strategie globală pe, pentru biodiversitate care să depășească anul 2020. Domnul Flanagan, exemplul dumneavoastră puternic arată clar ce nu ar trebui să se facă. Eu cred că uh, ar trebui mai bine comunicat cu utilizatorii terenurilor. Atunci când s-a implicat Natura 2000, ați făcut o treabă bună și vrem să continuați pentru că aveți multă natură în țară, însă percepția a fost că nu mai puteți face acum din cauza restricțiilor ceva. Este o comunicare proastă și duce la multe răni și multă neîncredere. În anumite țări însă s-a avansat. Ambasadorul local a putut să schimbe lucrurile în mod radical. Eu nu zic că asta la discuții cu părțile implicate rezolvă totul, pentru că uh, Există totuși de restricții care se impun, dar rezolvă marea majoritate a problemelor. Știm că trebuie să discutăm cu oamenii, sigur că nu putem merge la fiecare comunitate locală. Noi, Comisia, nu putem face acest lucru, nu suntem suficienți, însă trebuie să avem o cooperare puternică cu statele membre și aici este importantă și cooperarea cu CEORE și dumneavoastră în Parlament pentru a avea un dialog real care să construiască încrederea de care avem nevoie. Și să găsim zone de cooperare între toți, toate părțile implicate, de la activiștii pentru mediu până la agricoli. Agricultori, pardon. Și chiar dacă au existat unele eșecuri, nu sunt eșecuri generale. S-a vorbit de nevoia de a respecta legea, într-adevăr. De asta dorim să se consolideze planul de acțiune și în ceea ce privește finanțarea, de alocarea anuală de lacunele viitoare. De asta avem planul de acțiune și, bineînțeles, lucrurile sunt deschise discuțiilor în ceea ce privește pacul viitor. Suntem de acord și cu faptul că uh, adaptarea la schimbările climatice, toate acestea sunt, uh, trebuie incluse în, în proiect. Domnule Hösling, vreau să-i spun că, da, aveți dreptate că nu trebuie să ne aplecăm doar asupra speciilor care sunt în, în uh, creștere. Cele mai multe sunt în descreștere, iar problema biodiversității este că lucrurile se schimbă treptat, uh, nu le observă nimeni, iar Natura 2000 nu lucrurile peste tot, dar vrea să fie un fel de zonă tampon și uh, scopul său este de reducere a riscului și de a spori nivelul de conservare a mai multor zone și, în ultimul rând, vă mulțumesc Uh, pentru cuvintele frumoase în ceea ce privește interzicerea pesticidelor în zonele, în zonele de interes ecologic. Este, este inacceptabil că se folosesc pesticidele în astfel de zone. Vă mulțumesc, mulțumesc pentru această dezbatere, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, mulțumesc, uh, dragi colegi, nu mai avem uh, niciun punct pe ordinea de zi, dar... nu, nu, nu, nu zic că nu avem timp acum, dar puteți vorbiți cu domnul de Garderosa între patru ochi. Intervenție fără microfon din sală. Uh, I'm, I'm not uh, getting that. Anyway, so... Uh... Nu am înțeles, deci bun. Următoarea reuniune va avea loc la Strasburg săptămâna viitoare și următoarea reuniune la Bruxelles pe 21-22 iunie. Mulțumesc!